We start the meeting. Începem. Mai întâi, adoptarea ordinii de zi. Și punctul despre votul asupra fondului eh, de ajutare la globalizare ar trebui să fie amânat până pe 12 martie și faptul că și uh, comisia responsabilă pe fond și-a amânat uh, votul, uh, atunci această amânare a noastră nu va afecta în niciun fel. În ceea ce privește regimul de interpretare, este regim lingvistic quasi complet, lipsesc doar croata și malteza. When it comes to um, Eh, the proposal to amend uh, eh, ESF. Știți că propunerea de a amenda Fondul European Social pentru a mări finanțarea pentru garanția pentru ocuparea tineretului ar trebui să cerem ca data limită de punere a amendamentelor să fie 12 martie, astfel încât uh, să existe suficient timp atât pentru traducerea amendamentelor și pentru a organiza întâlniri între raportori și raportorii din umbră, astfel încât să păstrăm votul uh, pe 16 uh, aprilie. Trecem acum la uh, raportul privind Fondul European de Investiții Strategice, este punctul 4 de pe ordinea de zi și vreau să dau cuvântul doamnei uh, Iaroșlevska, care este uh, raportor. Vă mulțumesc, doamnă președinte, bună dimineața, doamnelor și domnilor. În ceea ce privește nivelul investițiilor în Uniunea Europeană, acesta a scăzut mult față de perioada dinainte de criză. În unele regiuni a scăzut cu până la 50% și ca atare este foarte greu să ne atingem obiectivele din strategia Europa 2020 pentru că știți că potrivit acestei strategii ar fi trebuit să ajungem la o rată de ocupare de 75% peste tot în Europa. Or, șomajul afectează foarte mult uh, tinerii din Europa. Este un subiect pe care îl uh, evocăm uh, cu nenumărate ocazii și căutăm soluții durabile. Este foarte adevărat că instrumentele care ne-au fost propuse propuse până în prezent nu au fost suficient de eficiente și lipsa investițiilor se face simțită. Acum avem uh, o rată uh, foarte mică a investițiilor, această tendință s-a cronicizat și a devenit urgent să se efectueze investiții pentru a permite crearea de locuri de muncă pentru că această rată foarte ridicată a șomajului este, eh, bineînțeles, strict dependentă de lipsa investițiilor sau de nivelul scăzut de investiții. De unde și această idee de a crea Fondul European pentru Investiții Strategice, un fond care ar trebui să beneficieze de un total de 315 miliarde de euro pentru o perioadă de 3 ani. Și noi ne așteptăm ca în jur de 300 de milioane de locuri de muncă să fie create în urma uh, finanțării unor proiecte de mare anvergură din acest fond. Scopul principal al acestui fond este, bineînțeles, redresarea economică peste tot în Europa, dar din perspectiva creării de locuri de muncă, aș vrea să spun că primul obiectiv al acestui fond este să mențină măcar nivelul de ocupare dinaintea perioadei de criză. Mai mulți factori trebuie de luat în calcul, mai multe aspecte trebuie evidențiate. Putem să ne întrebăm, de exemplu, dacă investitorii privați vor fi uh, suficient de bine stimulați ca să cofinanțeze aceste proiecte, să știm în ce măsură și statele membre se vor putea angaja pentru a uh, um, crea locuri de muncă și, de asemenea, în ce măsură se va investi pentru formarea lucrătorilor și a șomerilor actual pentru ca ei să poată să își găsească un nou loc de muncă. Reformarea piețelor muncii joacă, de asemenea, un rol capital. Fondul uh, dorește să se concentreze pe um, ajutarea întreprinderilor mici și mijlocii care și-au sediul în statele membre. Vreau să vă reamintesc faptul că uh, IMM-urile reprezintă 99% din întreprinderile europene și ei uh, au mai mult de 80 de milioane de angajați. Aceste întreprinderi mici și mijlocii în ultimii ani au reprezentat singurul sector care a creat totuși locuri de muncă în pofida crizei. Pentru a încuraja statele membre să participe la uh, um, Fondul European de Investiții Strategice, atunci trebuie să le arătăm că nu doar contribuția lor uh, uh, este, nu doar contribuția lor contează pentru bugetul total acestui fond și, în plus, contribuția la acest fond nu va fi luată în calcul la calcularea deficitului, așa cum a fost definit de către Pactul de Stabilitate și Creștere. Ne dorim crearea de locuri de muncă de calitate și pe termen lung în avizul meu vreau să insist asupra faptului că printre criteriile de selecționare a proiectelor ce urmează a fi finanțate trebuie luat în calcul și potențialul de ocupare a acelui proiect. Numai așa vom putea atinge acest obiectiv ambițios, uh, rată de ocupare de 75%, așa cum definește strategia Europa 2020. Și vreau să uh, mai vorbesc despre etapa de evaluare și de supraveghere a acestor proiecte care vor fi finanțate din uh, fond, mai ales în acele domenii care sunt uh, fragile, vulnerabile. Săptămâna viitoare la Strasburg mă voi întâlni cu raportori din umbră și acum aștept cu nerăbdare să aflu care sunt uh, părerile și observațiile dumneavoastră. Dați-mi voie să vă mai atrag atenția asupra faptului că vom redacta acest aviz ținând cont doar de competențele noastre, așadar cu privire la ocupare și piața muncii în general. Și astfel de amendamente aștept din partea dumneavoastră. Mulțumesc. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră și începem cu raportarea de la Socialiști și Democrați. Bună dimineața, spune doamna Rodriguez. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor, deoarece consider că ați făcut o treabă foarte bună. Și, și noi suntem de părere că acest fond european pentru investiții strategice ar trebui să fie conceput de așa manieră încât aceste instrumente să poată să um, creeze locuri de muncă de calitate și durabile. Grupul nostru <clears throat> consideră că singura cale de a atinge aceste obiective este să afirmăm cu tărie că crearea de locuri de muncă trebuie să fie o prioritate pentru acest fond. Și acest lucru ar trebui să fie reflectat și de liniile de orientare ce vor fi definite de către uh, bordul uh, Consiliului de Administrație al uh, fondului. De asemenea, ar trebui să fie ilustrat în lista de criterii pentru selecționarea investițiilor potențiale de către Comitetul de Investiții. Și noi credem că experții din acest comitet ar trebui să aleagă proiectele în așa fel încât să nu se gândească doar la partea financiară, partea de finanțare, ci și la impactul concret pe care aceste proiecte vor avea în regiunile respective, în țările respective. Suntem de asemenea de părere că ar trebui să dezvoltăm acest concept al platformelor de investiții. În regulament uh, nu se vorbește suficient despre acest aspect. Noi credem că aceste platforme de investiții ar putea să aibă un caracter uh, uh, regional sau transfrontalier, ar putea să se orienteze și în jurul anumitor tematici. Oricum, considerăm că aceste platforme ar trebui să devină locul în care companiile ce doresc să investească pot să uh, intre în contact cu toate celelalte instituții, astfel încât împreună să um, ajungă la um, crearea de locuri de muncă. Ar trebui să fie platforme folosite pentru inovare, pentru dezvoltarea competențelor și, bineînțeles, pentru um, crearea de locuri de muncă. Toate aceste acțiuni sunt eligibile pentru finanțare potrivit regulilor uh, Fondului European de Investiții Strategice. Pot să vă dau un exemplu concret. Dacă avem o platformă de investiții pe uh, tema eficienței energetice și uh, acolo se întâlnesc companii, cercetători, universități care se ocupă de acest domeniu, atunci inovarea poate să fie un motor pentru uh, crearea de locuri de muncă. Știți de asemenea că uh, din acest fond se uh, pot lua bani pentru investiții sociale. Cu alte cuvinte, putem să investim în educație și pregătire profesională. Putem de asemenea să creăm facilități sociale, de exemplu pentru viața de familie, pentru îngrijirea copiilor, ceea ce va permite mai ales femeilor, dar și bărbaților, să împace mai bine viața profesională și viața de familie. Încă un punct și noi suntem de părerea dumneavoastră cum că ar trebui să se acorde o atenție deosebită uh, regiunilor și țărilor care au fost afectate uh, mai mult de criză. Mulțumesc. Acum domnul Gherică de la uh, ECR. Ulrike Trebesius spre. Vreau să vorbesc în numele lui Ulrike Trezezius, care nu poate să fie aici din motive de sănătate. Vreau să-i mulțumesc foarte mult doamne Iaslovietska pentru activitatea ei în cadrul IVFS, pentru că este foarte utilă și o să susținem ceea ce a făcut ea. O să susținem de asemenea că este important să facem reforme structurale sau propuneri de uh, control de calitate. După părerea mea însă nu putem și după părerea ei nu putem să fim de acord cu anumite puncte. De exemplu, concentrarea programului asupra uh, organizațiilor care, întreprinderilor care sunt concentrate pe sindicate, de exemplu, excluderea unor uh, programe de la obiectivele de deficit și uh, o concentrare asupra țărilor cu probleme de deficit. Nu vrem să existe excepții negative. Noi vom înainta un, uh, o opinie în acest sens și noi am fost uh, rugați, de fapt, uh, de către Econ și de către Comisia Bugete să ne limităm la foarte puține aspecte. Vrem, de exemplu, să susținem ca prin EFSI să se poată și sublinia și uh, susține reformele în Europa de Sud și de Est. Foarte important pentru reformele de pe, din economia europeană este important, deci, să facem și reforme în domeniul uh, pieței muncii și reforme în acordarea de credit. Și ne bucurăm foarte mult de uh, aceste subiecte. Mulțumesc! Okay, thank you for that. I'll give the floor to... Mulțumesc foarte mult! Și vreau să dau cuvântul acum uh, de la, din partea ALDE, colegului care reprezintă ALDE. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, spune domnul Calve Șombo. Stimați colegi, în primul rând aș dori să mulțumesc raportoarei pentru activitatea ei foarte bună, pentru că ne-a menționat foarte multe puncte cu care putem fi de acord sunt de acord și cu direcția generală a acestui raport. E vorba de ocupare, e vorba de susținerea IMM-urilor, eu susțin toate aceste proiecte, toate aceste propuneri. Există și încercarea de a garanta ca fondurile care sunt puse la dispoziție de către statele membre să fie Uh, considerat, să nu fie considerate uh, ca partea deficitului. Toate acestea sunt foarte bune, dar haideți să intrăm în uh, conținutul problemei. În ceea ce privește ocuparea și aspectele sociale, suntem clar competenți de fond pe acest dosar și există două opinii asupra acestui plan Juncker. Pe de o parte, avem un instrument de modernizare a Europei, avem un instrument de sporire a productivității și așa mai departe. Dar se mai spune și că acesta este un plan uh, imediat pentru că situația este foarte dificilă pentru că trebuie într-adevăr să găsim o soluție urgentă. Există șomaj foarte mare peste tot și atunci trebuie să acționăm cât se poate de repede. Pentru mine e vorba aici de un pachet de măsuri imediate și nu de un pachet suplimentar pe care mai avem timp să-l mai concepem și să-l planificăm uh, pe ani de zile. Dacă însă ne uităm la aceste aspecte, trebuie să încercăm să ținem cont și de credibilitatea noastră față de cetățeni. E vorba de un plan de urgență și trebuie să încercăm să acționăm cât se poate de repede. Aceasta este și opinia mea despre lucruri. În acest sens aș vrea să fac câteva completări. Nu e vorba de critici, e vorba numai de câteva propuneri de îmbunătățire la un raport care este deja foarte bun. Ar trebui să încercăm să existe o evaluare. În ceea ce privește criteriile sociale și criteriile de ocupare, în ce măsură au fost acestea îndeplinite, în ce măsură beiul și Fondul de investiții a stabilit cu adevărat prioritățile care trebuie. Va trebui să evaluăm aceste priorități. Eu sunt pentru ca să ne concentrăm pe IMM-uri. Există regiuni și există țări care uh, au înțeles acest lucru. Investițiile nu trebuie să fie făcute în anumite regiuni, ci în anumite țări câteodată, dar care câteodată sunt, de exemplu, două țări, pentru că e o regiune transfrontalieră. Nu trebuie să facem o limitare administrativă, regiune sau țară, ci trebuie să spunem că acolo unde este nevoie să facem uh, tot posibilul ca să se aplice aceste măsuri. Nu e vorba de o delimitare clară. În momentul în care criteriile de aplicare sunt stabilite, trebuie să existe și o adoptare comună. Sigur că există comitetul director, există um, forurile care se ocupă de aceasta, dar au existat momente în care a fost foarte problematic. Eu personal am fost de părere dintotdeauna că există riscuri foarte mari legate de anumite bănci, însă nu despre aceasta trebuie să discutăm noi. E vorba de optimizarea rezultatelor care reies din aceste investiții. Și noi, Comisia pentru Ocupare, trebuie să fim parte din această consultare și Parlamentul în general trebuie să fie consultat și cred că trebuie să încercăm să definim acest rol al Parlamentului mai clar. Este de mare ajutor, cred eu, să avem un cadru atunci când vrem să punem în aplicare aceste idei. Și o altă idee este să investim și în infrastructură socială și în educație. Dacă putem defini aceste lucruri, dacă putem defini aceste concepte, atunci este clar că vom investi acești bani foarte bine. Dacă facem așa, vom putea în trei ani, într-adevăr, să avem rezultate și progrese cu acest plan de investiții. Mulțumesc! Patrick Le Yaric de la GUE NGL are cuvântul acum, dar văd că nu este în sală. You don't want to have the floor? No. Okay, thank you. Bine, atunci nu mai vrea nimeni din partea grupului noastră să ia cuvântul și trecem mai departe la Jean Lambert din partea verzilor. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu vorbesc în numele doamnei Monica Vana, care nu a putut fi aici și este raportorul nostru din umbră. Mă bucur foarte mult să pot prezenta în fața grupului mulțumirile noastre către raportor pentru activitatea care, pe care a depus-o și cred că a creat o bază foarte importantă pentru ca să avansăm. Am vrea să apară în acest regulament un punct care mi se pare că leagă acest fond de obiectivele Europa 2020. Ocupare, reducerea sărăciei, uh, reducerea sărăciei climatice și așa mai departe, toate aceste obiective pe care le avem deja în fondul structural. E vorba de investiții strategice și suntem de acord că crearea de locuri de muncă de calitate trebuie să fie prioritatea planului de investiții. Dar uh, ca și ceilalți, vrem să vedem o legătură și uh, cu uh, regiunile în care există șomaj foarte ridicat și foarte mare sărăcie. Acest lucru s-a spus deja și în studiul uh, pe care l-a făcut Organizația Internațională a Muncii, care a arătat cât de mult depinde succesul planului de investiții de crearea de locuri de muncă de calitate în regiunile în care există foarte mult șomaj. Și măsurile suplimentare de către statele membre introduse de către ele sunt de asemenea o completare foarte importantă când e vorba de educare și de formare profesională profesional, așa cum spunea colegul meu de la ALDE. Însă ne lipsește un punct foarte clar despre transparența și responsabilizarea democratică a acestor uh, reglementări în domeniul investițiilor. Implicarea societății civile, a partenerilor sociali sau a autorităților regionale și locale care fac parte din fondurile structurale și care sunt, uh, se bazează pe principiul de parteneriat, toate acestea trebuie să se bazeze pe societatea civilă și suntem de acord și cu anumite comentarii care s-au făcut cu privire la o mai bună reprezentare în Comitetul de Investiții, pentru că, din punct de vedere al expertizei sociale, cred că se poate îmbunătăți câte ceva. Aceasta este însă în sensul în care am dorit și noi să mergem uh, comisia noastră în ultimii ani, pentru ca să ne asigurăm că direcția este una socială. Suntem foarte preocupați să încercăm să facem tot posibilul în următoarele săptămâni pentru ca planul de investiții să meargă în direcția care trebuie din perspectiva noastră și sperăm că obiectivele 2020 să poată să facă parte după aceea din EFSI, pentru că un plan de investiții fără obiective clare și fără o legitimitate democratică nu este cu adevărat uh, o măsură pe care să o care să ne convină acum în Europa și de care să fie nevoie. Mulțumesc. Laura Agea de la EFDD, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult și doamnei raportor. Îmi permit să fac câteva comentarii, pentru că acolo unde criza economică este mai puternică la noi în țară, de exemplu, s-a dus la un fel de, s-a ajuns la un fel de, de masacru social și cred că uh, trebuie să încercăm să găsim o măsură care să limiteze oarecum efectele acestei crize. Mă gândesc așadar de ce sunt uh, de ce se fac proiecte atât de pe termen lung. Colegul meu înainte recomanda să se introducă planul acesta, în planul acesta o componentă de urgență pentru ca să avem într-adevăr un calendar mult mai uh, potrivit față de problemele pe care le avem. Și acest plan nu este foarte urgent, mi se pare, pentru că efectele se vor vedea de-abia în 10 ani, dacă îl aplicăm așa. Deci aș vrea să fac o sugestie și anume să strângem oarecum calendarul măsurilor și ritmul în care se aplică acestea în cadrul planului de investiții. E foarte bine că se dă o, acord o, o atenție importantă investițiilor care creează locuri de muncă pentru ca să se rezolve în parte măcar problema șomajului Totuși trebuie să întrebăm de ce trebuie să se sublinieze atât de mult importanța întreprinderilor care au sub 3.000 de angajați. Haideți să încercăm să vedem care sunt întreprinderile care chiar au nevoie de aceste investiții. Poate ar fi bine să vorbim de întreprinderile mici și mijlocii, de micro-întreprinderi, de start-up-uri, de întreprinderi care sunt compuse, de exemplu, din tineri care au idei inovatoare. Trebuie să facem această specificare. Se vorbește foarte mult de infrastructură, de proiecte mari, dar nu acestea sunt cele care rezolvă problema uh, în sine a crizelor, crizei economice. Deci cred că trebuie să încercăm să găsim măsuri care să reacționeze la realitățile din statele membre, mai ales realitățile din statele în care economia este foarte în suferință în ceea ce privește întreprinderile mici și mijlocii, dar nu numai cele cu mai puțin de 3.000 de angajați, și cele cu 30-40 de lucrători. În multe țări aceasta este o realitate și cred că ei ar fi cei care ar trebui să beneficieze mare parte de plan. Apoi, Probabil că vă întrebeți și, întrebați și uh, ceea ce a spus și colegul, ce se întâmplă cu reformele structurale. Asta este ceea ce trebuie să cerem uh, statelor care sunt în dificultate. Numai aceasta este ceea ce trebuie să le cerem. Trebuie, deci, să încercăm să, ca noi, țările în dificultate, să nu mai fie împiedicate să primească acel stimul pentru ca să aibă loc investiții și să aibă loc inovare. Nu se poate să avem tot timpul obligații în ceea ce privește bugetul, austeritate și reforme structurale. Nu se poate tot timpul să tragem bani de acolo de unde resursele oricum nu sunt destule chiar dacă sunt alocate în, și trebuie alocate în manieră pozitivă și trebuie să încercăm să găsim o relansare, acel impuls care să poate să ducă la o relansare economică. O altă chestiune importantă. Am văzut că se vorbește și de investiții cu risc înalt. Ar trebui să încercăm să înțelegem că de foarte multe ori trebuie să facem trebuie să încercăm să dăm ocazia celor care au un proiect bun și care aduc cu sine alte riscuri să poată să aibă ocazia să încerce să realizeze așadar proiectele respective. Am văzut că există un comitet de experți care va trebui să decide care sunt proiectele care vor putea fi eligibile, ceea ce e foarte bine, însă, dar eu zic că n-ar trebui să fie făcut din experți în finanțe, personalități neapărat ale finanțelor, ci persoane care cunosc realitățile la fața locului, care știu ce se întâmplă concret și care reușesc să decidă nu numai transparent, ci într-o manieră competentă și într-o manieră foarte țintită, astfel încât să ne asigurăm că acest proiect să poată să facă, să se extindă acolo unde se este necesar. Dacă cerem resurse statelor, atunci aceștia ar putea să alimenteze și ei, uh, reprezentanții statelor, așadar uh, guvernele ar putea alimenta și ele acest fond. Însă ce poate să primească un stat? Nu trebuie să încercăm să mai relaxăm uh, obligativitățile de buget, bugetare, ci mai degrabă să ne gândim că dacă un stat decide să cofinanțeze sau să introducă în acest fond resurse prin cofinanțare a, și va aproba anumite proiecte pentru țara sa, atunci deja acesta este un lucru bun. Vreau să știu, pentru că vă dați seama că nimeni nu va contribui, un stat uh, economic nu va contribui acolo uh, unde proiectele sale teritoriale nu vor fi garantate. Deci, cu siguranță, implicarea statului garantează un proiect pentru țara respectivă. Și cu cât aceste proiecte sunt mai bine rădăcinate în teritoriu, cu atât sunt mai concrete și uh, mai uh, clare, cu atât vor fi mai bune și vor putea putea să prindă într-adevăr la fața locului. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Thomas Mann are cuvântul acum. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc doamnei Danuta pentru acest raport foarte important, foarte bun și mi se pare foarte important că am ajuns aici. Cred că trebuie să fie clar că avem o șansă destul de mare acum, pentru că Comisia dorește ca Europa să aibă și o imagine socială. Dacă vrem acest lucru, trebuie să avem investiții care să fie eficiente să ne bazăm uh, pe faptul că nu suntem gata să facem reforme, mi se pare totuși uh, un lucru greșit. Avem Portugalia, Uniunea Europeană, Spania, țări care au reușit să facă aceste reforme și acum pot să mizeze pe creștere, pentru că au reușit deja să facă ceva. Și dacă nu, atunci nu vom putea să acordăm fonduri și investiții. E clar că nu trebuie să investim în gol, va, să nu credem că dacă uh, nu investim în ceea ce trebuie, va ieși vreun un efect multiplicator. Nu va fi așa. Am spus clar că trebuie să fie, să existe persoane competențe care, competente care sunt independente politic, care să ia decizia cu privire la ce proiecte se uh, sponsorizează. Nu vrem să deloc să aruncăm cu banii pe fereastră, ci vrem să găsim acele proiecte care fac ca respectivii bani să aibă și o valoare adăugată. Dacă vorbim despre ocupare, sigur că da, ocuparea este esențială, dar poate fi definită în diferite feluri. Dacă ne uităm la realitate, majoritatea IMM-urilor. Știm că există foarte multe întreprinderi care nu mai au planuri pe 5 ani sau planuri pe 10 ani pentru că nu mai știu cum continuă călătoria, ca să spun așa ceva. Adică înainte puteau să facă planuri pe termen lung, acum nu mai pot și mi se pare foarte important să știm că locurile de muncă bune, existente, trebuie să fie și ele asigurate, garantate. Și pentru aceasta este nevoie de mai multe investiții și este nevoie exact de acest tip de investiții. Altceva, mai mulți au spus că trebuie să favorizăm țările care au un șomaj ridicat. Eu aș spune că dacă ne punem de acord să susținem regiunile din diferitele state unde este șomajul ridicat, atunci este bine. Acelea sunt regiunile cu adevărat eligibile și trebuie să existe chiar și o prioritizare între ele pentru ca să existe avantaje chiar suplimentare pentru cele care au probleme mari. Mă gândesc, de exemplu, la Renania de Nord-Vestfalia, în care șomajul este extrem de ridicat, oamenii nu mai reușesc să-și mai permită un weekend Uh, să meargă la fotbal cu familia sau lucruri foarte simple indiferent în ce țară suntem, există regiuni în care șomajul este foarte ridicat, trebuie să fie o prioritate de aceea regiunile pentru ca să poată să primească fonduri. Altceva mi se pare important că trebuie să implicăm și partenerii sociali, societatea civilă și Jean Lambert a spus același lucru. Nu este vorba de un lucru pe care repetăm ca pe un mantra, ci o chestiune care chiar vrem să o subliniem. Este nevoie să implicăm partenerii sociali, trebuie să scriem acest lucru în raport și aceasta înseamnă înseamnă și să avem o clară structură pentru măsurile politice. Cred că avem așadar o premiză bună. În ciuda celor 3-4 remarci critice pe care le-am auzit înainte, cred că vom avea în final un rezultat la care vom putea spune că a meritat într-adevăr să facem acest lucru. Mulțumesc, Danuta. Thank you, <clears throat> Mr. Javi Lopez. Mulțumesc, domnul Lopez. Are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru activitatea întreprinsă. Aș vrea să fac și eu câteva observații pe marginea acestui subiect. Deci, cel mai important lucru legat de fondul de investiții este că s-a schimbat retorica și este uh, un punct de cotitură. Iată că 5 ani de zile s-a vorbit mai despre austeritate, despre reduceri. Acum, în sfârșit, se spune că au apărut probleme macroeconomice și din cauza că e o lipsă acută a uh, cererii și asta a dus la criza economică în mai multe state europene. Deci noi acum ne punem mari speranțe în acest proiect. Sigur că e vorba doar de un singur pas în direcția cea bună, dar măcar s-a schimbat retorica și iată că S-a pus altfel problema după 5 ani de zile, ceea ce este foarte bine. Sigur că există în continuare lucruri uh, uh, care nu pot fi rezolvate prin acest fond, există anumite limitări pe care acest fond le aduce cu sine prin felul în care este formulat și, și dată fiind dificultatea de a găsi noi bani în Uniunea Europeană pentru un fond de acest fel. Mai ales dacă statele membre nu sunt dispuse să uh, ofere bani. Sau dacă nu pot, pur și simplu. De ce se întâmplă în momentul în care banii nu vin din spațiul public? Trebuie să generăm noi venituri noi. Am încercat așadar să cooptăm uh, Banca Europeană pentru Investiții Și sigur că efectul de pârghie este foarte mare. Noi încercăm să facem din 21 de miliarde peste 300, 315. Acesta este efectul de pârghie pe care ne l-au prezentat analiștii, dar noi trebuie să vedem acum în termeni reali ce înseamnă asta și cum uh, se derulează totul. În ceea ce privește alegerea proiectelor, iarăși există o limitare obiectivă a acestui fond de investiții și vreau să fac trei observații preliminare. Comisia trebuie să prioritizeze uh, proiectele care au de face cu regiuni, cu teritorii, nu cu state, în care șomajul este în floare. Acolo trebuie create locuri de muncă de calitate cu bătaie lungă și până la urmă despre asta este vorba în acest fond. În ceea ce privește selecționarea proiectelor, eu cred că trebuie să se aibă în vedere două lucruri. Odată, să nu finanțăm niște lucruri care uh, deja sunt prevăzute, mai ales în sectorul privat. Dacă se întâmplă asta, atunci, practic, ce facem? utilizăm bani publici pentru a salva investiții private care oricum erau deja incluse într-un alt buget și ratăm obiectivul pentru că noi ne dorim să acaparăm uh, noi investiții. Deci să fim uh, prudenți în momentul în care alegem proiectele. În al doilea rând, există și o limitare structurală a acestui fond. Până la urmă, sunt bani care ar trebui să vină din mediul privat. Și a trebuit să ținem cont de asta și în momentul în care fixăm obiectivele. Nu putem să construim uh, uh, bunuri publice care să fie finanțate din bani publici pentru ca mai apoi să investească sectorul privat. Bunurile acestea publice sunt construite într-un alt uh, mod, nu neapărat ținând cont de uh, rentă. Deci, este important să avem uh, noi ca Parlament o funcție de control, pentru ca la un moment dat să putem să ne dăm seama în ce direcție se îndreaptă lucrurile. Și sunt de acord că trebuie să ne mișcăm foarte repede, pentru că, da, lucrurile sunt cât se poate de stringente. La un moment dat un coleg a și spus că e vorba de un plan de urgență aici. A fost menționată și Spania cu reforma sa structurală. Vreau să vă spun un lucru. Dacă Spania este, iese din criză, dar nu și spaniolii, atunci uh, bilanțul este unul prost. Pot să vă confirm asta. Țara depășește criza, dar iată că oamenii rămân blocați în criză și dacă se întâmplă asta, avem uh, o mare problemă. O problemă europeană. Mulțumesc. Guillaume Balas. Uh, Am să fiu mai succint decât uh, prevăzusem inițial, pentru că Javier Lopez um, a spus deja multe lucruri, uh, cam în aceeași linie de idei, precum uh, doamna Maria Rodriguez, care este raportor din umbră. Vreau să insist asupra faptului că acest um, aviz are un mare merit, și anume că stimulează o dezbatere constructivă între noi. E adevărat că acest fond de investiții are un mare potențial dar numai dacă există și o parte de investiții publice. Și cred că a existat un progres uh, pe care cu toții le simțim, un progres al gândirii economice. Puterea de a selecționa proiectele, iată ce contează, după părerea mea. Cine are puterea să aleagă proiectele? Care sunt criteriile folosite și cum controlăm această putere? Așadar, uh, componența acestui comitet de expert, așa cum spunea Maria Rogrieș, dacă comitetul de experți este cel care are această putere, trebuie să verificăm dacă nu cumva <laughs> există altcineva care ia decizia finală. Dar oricum, în funcție de uh, cine are puterea, trebuie să vedem ce competențe au acești oameni. Dacă ne mulțumim doar cu economiști sau cu specialiști în inovare, și lipsesc cu desăvârșire persoanele care cunosc bine realitățile locale, ei bine, eu cred că avem nevoie de cineva care este specialist în probleme de mediu, cineva care se pricepe bine în ce privește piața muncii, pentru că altfel nu vom scoate la capăt. Deci ar trebui ca uh, piața muncii, lucrătorii să fie bine reprezentați, interesele lor să fie bine reprezentate în acest comitet de experți. Mă uitam și ce scrie la considerente. Însă logica folosită aici mi se pare destul de incredibilă. Atunci când spunem că o condiție prealabilă pentru investiții sunt reformele structurale, dar nu le definim. Ce sunt aceste reforme structurale? Și apoi, în același timp, spunem că este nevoie de o răspundere bugetară. Cu alte cuvinte, din nou, disciplină bugetară. Dar cum vreți să faceți reforme dacă nu le poți finanța? Și toată istoria economiei ne demonstrează fix contrarul, că atunci când uh, e nevoie de reforme în țările noastre, dar ar trebui să vedem despre ce reforme e vorba, tocmai atunci avem nevoie de politici bugetare inteligente, nu foarte restrictive. Și amendamentul 1, care a fost depus la considerentul 1, uh, înrăutățește situația, ca și cum este nevoie de rigoare și austeritate bugetară finanțate din fonduri structurale, cu alte cuvinte, de fapt, sunt reforme pentru flexibilizarea pieței muncii, dar, în același timp, vreți să stimulați investițiile. Dacă acest mecanism ar funcționa, atunci uh, toate bune și frumoase. Nu ne-am regăsit în situația actuală. Ori mie îmi este teamă că avem nevoie de un amestec de politici de investiții care să ajute o politică de reformare și nu viceversa, să nu vreți mai întâi reforme înainte de a, a stimula investițiile. Mulțumesc! comentarii și, sau adăugiri, adăugiri mă scuzați, din partea raportoarei? te wszystkie opinie i za dobre słowa. Ja chciałam, ponieważ przepraszam. Mulțumesc pentru exprimarea opiniilor și pentru cuvintele frumoase la adresa mea. Îmi cer scuze că nu o să mă refer la fiecare intervenție în parte. Am văzut că deja am depășit timpul alocat acestei dezbateri. Vreau totuși să-i spun domnului Rodriguez că platformele de investiție sunt vitale, așa cum bine ați spus și dumneavoastră. Uh, cercetarea, antreprenoriatul, educația sunt lucruri importante și aș adăuga aici și guvernarea în plan local și regional. Toate aceste elemente trebuie să uh, prezinte o convergență pentru crearea de locuri de muncă. Domnule Ghiric, uh, criteriile geografice nu sunt uh, foarte bine plasate aici. Cel mai bine ar fi ca ECR-ul să-și uh, să revină asupra opiniei sale, pentru că dumneavoastră vreți să excludeți zonele problematice, iar eu cred că tocmai acestea ar putea să găzduiască proiecte de succes. La ora actuală nu există investiții private în acele regiuni problematice, tocmai deoarece gradul de anxietate este foarte mare. Dar eu cred că nu ar trebui să excludem aceste regiuni specifice. Și îmi cer scuze cu uh, toți cei uh, ale căror nume nu le-am uh, reținut corect sau le-am notat. E colega care s-a referit la proiectele pe termen lung. Prin definiție, aceste proiecte de fapt vor fi pe termen scurt, pentru că e vorba de o perioadă de trei ani. Nu cred că ar trebui să oferim bani uh, pentru proiecte cu risc redus. Aceste proiecte se vor derula oricum. Căutăm acum uh, problem, uh, proiecte, mă scuzați, care altfel nu ar fi transpuse în realitate. S-a făcut referire și la uh, export. Să ținem cont că BI va face revizuirea uh, proiectelor depuse. Uh, pentru validare. Oamenii de acolo sunt foarte calificați. Vor exista și consilieri pe lângă întreprinderi pentru a ajuta la uh, implementarea și însoțirea proiectelor. Nu știm însă dacă acești consilieri vor uh, exista în toate zonele geografice. Și asta este foarte important de știut. BI și Comisia Uh, se ocupă de selecționarea experților care să însoțească proiectele. Noi să ne axăm pe celelalte elemente, în așa fel încât să garantăm accesul la o bună consiliere pentru întreprinderi. Mulțumesc pentru atenție, mulțumesc tuturor pentru contribuție și aștept cu nerăbdare să conlucrăm unii cu alții. Mulțumesc, spune președinta. Când am început această reuniune, v-am întrebat dacă sunteți de acord cu uh, amânarea votului pentru fondul la ajustare la globalizare. Uh, uh, you uh, Așadar, am spus aceste lucruri. S-a făcut o sugestie Dar s-a făcut această sugestie în momentul în care sala era aproape goală. Ehm, acum însă iată că colegii care au sosit pe parcurs sau mare majoritate nu mai vrea uh, amânarea votului, se vrea un vot acum al ambelor scrisori și consider că trebuie să votăm. Dar mm, pentru că nu e nicio problemă oricum. Problema e doar că PP-ul a cerut această amânare pentru a doua scrisoare. Deci nu Lufthansa, ci a doua. Dar, acum vă întreb, cine vrea un vot pe ambele scrisori astăzi? And how many want us to delay the second letter? Cine vrea o amânare a celui de-al doilea vot? On both. Aha, înseamnă că votăm astăzi ambele scrisori. Cu fondul uh, de ajustare la globalizare v-ați obișnuit deja, votul este electronic. Yes. Uh, we start with the, uh, the letter on Luft. Scrisoarea cu privire la tehnica Lufthansa. S-a deschis votul. And the vote is closed. S-a închis votul. And then we go to Marie Ducro. Marie Ducro. S-a deschis votul. S-a închis votul? Mulțumesc! Uh, it's this one. Yes. Mm. Yes. Now we are on um, item five on Acum suntem la punctul 5 de pe ordinea de zi, activități și supraveghere ale instituției pentru uh, pentru retragere, pentru, pe, pentru pensie, mă scuzați, și dau cuvântul raportorului. mai reiau titlul că e complicat, spune vorbitorul. Cel mai important e să definim uh, la ce se referă de fapt EIOPA, Agenția pentru Pensii Ocupaționale. Există o carte albă, carte verde pentru pensii și este foarte important să spunem și noi în Parlament că pensiile au un scop în primul și în primul rând social. Deci, acestea există pentru ca membrii și beneficiarii să aibă până la urmă o pensie bună la sfârșitul carierei. Există o cooperare uh, între instituții, uh, uh, autoritatea de pensie și beneficiar, cooperare care nu trebuie să fie uh, luată de la sine înțeleasă, este foarte importantă. Uh, În timpul crizei economice și financiare am văzut cum pensiile au fost um, uh, luate în vizor în uh, anumite state membre și s-a făcut, uh, s-a încercat găsirea unui echilibru nesănătos între cei care sunt pensionați și cei care lucrează. Pensiile din pilonul 1 sunt foarte importante și o spun, pe, o spun din capul locului aici. Nu ne referim la acestea, dar uh, tocmai pentru a mai uh, slăbi puțin presiunea față de acest uh, domeniu, este foarte important să găsim căi de a stimula dezvoltarea pensiilor la pilonul 2. Pentru a face asta, Trebuie ca fondurile de pensii și pensiile ocupaționale să se bucure de respectarea unor standarde înalte de informație, transparență, supraveghere, gestionare și așa mai departe. Și asta se încearcă acum prin această propunere. E important pentru că trebuie să dobândim încrederea necesară în acest sistem. Oamenii trebuie să aibă încredere în fondul de pensii, să simtă că au posibilitatea Uh, și oportunitatea să investească în acestea. Și nu trebuie să ne oprim aici. Una dintre principalele priorități ale Europei ar trebui să fie aceea de a stimula statele membre să dezvolte aceste sisteme. E bine că la Comisie s-a asumat un rol important în uh, îmbunătățirea cooperării în statele membre între guverne și partenerii sociali pentru a găsi o soluție de comun acord. În acest uh, aviz aș dori să se stipuleze existența unui grup de lucru la nivel înalt pentru a căuta soluții uh, de a-i motiva pe cei din statele membre să facă mai mult. Comisia a propus patru obiective. Uh, cooperare transfrontalieră, guvernanță în funcție de risc, informații clare și supraveghetorii să aibă Uh, instrumentele necesare de supraveghere. Și eu sunt perfect de acord cu această abordare. Trebuie să existe bună guvernanță, informație, transparență, siguranță, da, dar trebuie să fim atenți ce facem la nivel european. Acest Parlament și Comisia au spus în repetate rânduri că sistemele de pensie au rădăcini puternice din punct de vedere cultural, economic, în funcție de fiecare stat membru. Sistemele de pensie uh, variază foarte mult de la un stat la altul, sunt legate de tradiții naționale, de fiscalitatea națională, de legile sociale, de practicile locului și nu știu exact dacă vom reuși să avem uh, o, o formulă unică pentru Europa care să ne ajute să atingem obiectivele dorite. E important ca statele membre să se bucure de o marjă de flexibilitate în așa fel încât tot ceea ce facem noi să ajute la atingerea obiectivului, dar să respecte realitățile naționale. Ceea ce facem la nivel european ar trebui să ajute în plan național, n-ar trebui să pună bețe în roate planului național. Ar trebui să găsim căi inovatoare, proceduri noi. Acestea sunt deja pe rol în anumite state membre. Să respectăm principiul subsidiarității, pentru că statele membre ar trebui să poată să-și asume pe deplin răspunderea pentru organizarea sistemelor de pensie. Având asta în vedere, eu cred că se merge prea departe dacă uh, se conferă um, uh, prerogative exacerbate uh, prin acte delegate Comisiei, cu uh, revizuirea politicii de remunerare, cu evaluarea riscului și așa mai departe. Mi se pare că se aduce atingere competențelor naționale și ar trebui să nu luăm asta cu una, cu două. Sunt reticent și în ceea ce privește o suprareglementare la, un la nivel foarte, foarte detaliat. Eu cred că putem să avem încredere în statele membre la acest capitol. În momentul în care instituțiile oferă uh, prime de pensie, uh, e important uh, ca lumea să înțeleagă exact despre ce este vorba, inclusiv uh, beneficiarul. Așadar, uh, n-ar trebui să intrăm în detalii de genul pe câte pagini să fie uh, explicată remunerarea în, uh, uh, în acest caz. Pentru că sunt proceduri bune care funcționează și cred că se descurcă. De multe ori, în loc de două pagini, e nevoie să scrii șase ca să înțeleagă și beneficiarul despre ce este vorba. Ce încerc eu să fac cu acest aviz este următorul lucru. Vreau să găsesc un echilibru fin între uh, a avea standarde bune și ridicate în plan european pentru ca cetățenii și statele membre să uh, aibă încredere în sistem, oamenii să fie încrezători că în momentul în care participă la un fond de pensie au și o garanție și că vor avea o pensie sigură când uh, își termină cariera. În același timp, trebuie să combinăm totul cu un anumit grad de flexibilitate la nivelul statelor membre pentru a ajusta și implementa normele în funcție de tradițiile sociale și în funcție de normele fiscale și de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum Joachim Schuster de la SND. Mulțumesc, doamnă președinte! sunt foarte de acord uh, la multe capitole cu colegul meu. Eu cred că avem uh, o, un aviz foarte bun, un uh, text uh, bine redactat, care conține elemente esențiale și pentru noi și pune uh, baza unei bune uh, cooperări și continuări, pentru că, da, nu e vorba de un serviciu financiar, când e vorba de fondul acesta de pensii, e vorba de un serviciu uh, social care are puternice ramificații sociale uh, în statele membre. Și tocmai de aceea există anumite limitări la nivelul acestui, acestei reglementări europene care e dorită acum. Comisia a uh, prezentat un document pozitiv la multe capitole, dar în continuare se dorește finalizarea pieței unice. Și nu mi se pare că ă, de asta e legat obiectivul nostru principal acum. Vrem ca cerințele din Solvency 2 în ceea ce privește uh, pensiile ocupaționale să nu fie aplicate aici, pentru că atât, când, atât cât, e, când e vorba de informații, cât și când e vorba de uh, siguranță, uh, Până la urmă, vedem că aceste elemente sunt bine uh, ancorate în sistemele naționale, deci nu e nevoie de o reglementare europeană aici. Mă tem chiar că dacă apar aici uh, criterii și reglementări ce țin uh, de elemente financiare, vom slăbi sistemul de pensie ocupațională și exact asta nu ne dorim. În raportul, au dispărut multe lucruri din raportul uh, comisiei, au fost uh, eliminate multe lucruri, dar în continuare e lăsat așa o portiță pentru normele din Solvency 2 și noi nu vrem uh, asta, dar pe ansamblu suntem de acord cu raportorul și vom face propuneri de modificare. Încă câteva aspecte care sunt problematice în opinia noastră. se pleacă de la premisa că uh, ar trebui să a, fie avut în vedere uh, statul de origine și nu statul în care s-a activat pe viitor. E bine, nu suntem de acord. Este un domeniu care deocamdată e în ceață, cel puțin în ceață, pentru că uh, Uh, până la urmă trebuie să vedem ce se întâmplă și cu riscul. A, da, așa cum s-a spus, am vrea uh, să fie acoperit și factorul de risc, tocmai pentru a nu se ajunge la formule de speculă pe fondul de pensii. Pe ansamblu însă, comunicarea, uh, propunerea Comisiei Moscovați este una fezabilă, dar așa cum a spus raportorul, mai, uh, e, e loc de mai bine, și credem că pe parcursul discuției vom reuși să obținem un aviz bun și să putem uh, obține ceea ce e important pentru noi, adică pensia să nu fie un serviciu financiar, să fie privit ca un serviciu social, Armonizarea este una, poate fi doar una limitată în plan european, prin urmare principiul subsidiarității trebuie avut în vedere și eu cred că împreună vom reuși să obținem toate aceste lucruri. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc. Domnul Gherike de la ECR. Danke, Frau Vorsitzende. Danke, Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă Lenars. În ceea ce privește legislația acum, uh, am nevoie, aș avea nevoie pentru ca să fim mulțumiți de pensii ocupaționale mai bune, mai uh, sigure, așa cum se întâmplă în Marea Britanie, în Olanda și așa mai departe, să avem uh, așadar pensii ocupaționale și structuri mult mai puternice într-un cadru mult mai clar. În acest sens, salut raportul colegului nostru de la PP, John Lenners pentru că stabilește un curs foarte consecvent uh, față de propunerea Comisiei deja din proiectul de propunere pe care l-am analizat și trebuie să lăudăm acest lucru. Pensiile ocupaționale nu sunt un produs financiar foarte periculos, sunt uh, o un serviciu social foarte mm, sigur pentru angajatori, pentru lucrători pensiile ocupaționale sunt o parte din viitor dacă reușim să facem așa cum scrie în Cartea Albă, să obținem pensii durabile și dacă acestea sunt cu adevărat o garanție pentru o um, vârsta a treia sigură. Și sunt în același timp și un model de um, prevenire foarte bun, de, pentru care eu cel puțin uh, aș vota, pentru că consider că uh, Pensiile ocupaționale trebuie să facă parte dintr-un cadru care să uh, le permită să se dezvolte. Eu sunt împotriva oricărei forme de birocrație nenecesară și sunt împotriva unei, unui uh, registru unic. Cine uh, știe că știe că cum funcționează pensiile ocupaționale în Europa, aș dă seama că nu poate să existe un, o soluție panaceu care să funcționeze în toate țările. Aș vrea să mă bazez pe un document care um, momentan nu face decât să depășească cadrul în care poate să acționeze o pensie ocupațională. Nicio persoană nu va putea să înțeleagă 100 de pagini de latină, ca să zic așa, de banchier. Uh, Cred că trebuie să simplificăm lucrurile și de aceea mă bucur de o colaborare foarte bună cu raportorul și cu raportorii din umbră și mă bucur să obținem un rezultat bun pentru pensionarii noștri care vor beneficia de pensiile ocupaționale și pentru familiile lor. Mulțumesc! From the ALDE group. Mulțumesc! Marian Harkin de la grupul ALDE, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Din păcate nu pot să fac niciun fel de observații. Deocamdată am să vorbesc cu raportorul. Eh, am fost atât de ocupată cu TTIP încât nu am avut timp să mă ocup de acest raport. Îmi cer scuze. Mulțumesc. Cineva de la GUE dorește să ia cuvântul? Doamna Gonzales, aveți cuvântul? Bună ziua, mulțumesc. Eu cred că putem să fim cu toții de acord asupra faptului că este nevoie de mai multă transparență și de o mai bună guvernanță Vorbitoarea este rugată să ia un alt microfon pentru că uh, era un zgomot care acopera vocea. Okay. Ahora sí. <laughs> This is great. Thank you. Perdón. <laughs> bueno, buenos días. Decía que... Spuneam că tuturor ne se pare că este o idee mai bună să avem mai multă transparență și o mai bună guvernanță pentru fondurile de pensii. Însă asta nu înseamnă o privatizare uh, pe ascuns. Nu cred că toată lumea ar vedea o asemenea tendință cu ochii buni fondurile publice de pensii nu sunt viabile pe termen lung. Ni se tot repetă acest lucru, dar este genul de argument folosit de fiecare dată când se dorește privatizarea unui serviciu public și noi nu îi dăm crezare. Nu se poate de fiecare dată să uh, uh, ne explicați că tot ceea ce este finanțat exclusiv din fonduri publice nu este viabil pe termen lung. ar fi păcat să transformăm în, într-un bun privat un, uh, o sursă de venituri indispensabilă pentru oamenii care au muncit o viață întreagă și care acum nu mai fac parte din uh, viața activă. Dar exact aceasta este senzația noastră, că este o tentativă mascată de a privatiza fondurile de pensii ocupaționale. Știm că multă lume crede că fondurile de pensii private sunt uh, o bună cale de a-și uh, garanta viitorul, că sunt o bună garanție, dar ar trebui să vedem dacă chiar așa stau lucrurile. Mă gândesc la ce se întâmplă în Spania. Foarte mulți oameni trăiesc datorită faptului că uh, bunicii îi pot ajuta pentru că percep această pensie plătită de fondurile publice de pensii ocupaționale. Deci să fim atenți care este adevăratul obiectiv al acestei reforme. Mulțumesc, domnul Thomas Mann. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc și eu raportorului, colegului nostru, pentru că cred că este un raport foarte bun la care cerințele pe care le-ai stabilit chiar tu de a obține un echilibru au fost atinse foarte bine toate remarcile care au venit din partea colegilor, în afară de una care a fost făcută înainte. Ultima remarcă nu pot să o susțin deloc, pentru că tema pensiilor ocupaționale nu este niciun fel o privatizare ascunsă, e vorba de ceva pe bază voluntară, nu este deloc obligatoriu. Dacă s-ar uita mai bine la document, poate că ar vedea că nu este o chestiune doar de vorbărie și retorică, ci este ceva foarte important, un domeniu după care vom putea să spunem că dăm ocazia în țările membre ca pentru pensii să existe o siguranță ocupațională și că stimulăm acest lucru. În unele state membre, într-adevăr, nu se cunoaște încă acest sistem. Cu atât mai important este ca acest subiect să fie discutat la nivel european. Am făcut câteva rapoarte în Parlament, chiar ultima dată la Comisia Econ, și am putut obține ca să avem o sing- un singur vot împotrivă și restul toți erau pentru, deci nu se poate să fi fost chiar toți proști. Aceste pensii ocupaționale în anumite țări, uh, Germania, Olanda, Marea Britanie, există deja, este un sistem de control destul de dificil în Marea Britanie. Nu se poate să găvem o soluție pentru one size fits all, o soluție paușală, trebuie să ținem cont de tradițiile naționale și să ne uităm mai ales la țările care au avut succes. În țara mea, de exemplu, uh, rata de acoperire este foarte bună de 460 de miliarde de euro, ceea ce nu sunt bani căzuți din cer, sunt bani care au fost uh, puși în comun și care arată cât de puternice sunt uh, aceste pensii. Nu este vorba deci de un raport, uh, să zicem, de detaliu și neimportant, ci este unul de mare calitate și care ține și de o cantitate foarte mare și o, este substanțial și financiar. Mă bucur deci de tot ceea ce s-a spus în afară de o singură intervenție, după cum ziceam. Cred că trebuie să susținem cu toții că nu este vorba de o oferire a unor servicii financiare. Din păcate însă Comisia face același lucru din nou și data trecută a spus la fel S-a spus că Solvency 2 nu mai trebuie reformulat, dar eu văd că lucrurile continuă. Se pare că la comisie există această idee. Cei care lucrează la acest dosar uh, continuă exact cum au început și comisarii sunt uh, dispar după 5 ani și, sigur, poate mai un german pe acolo, dar restul nu. Oricum, uh, cum oricum or fi lucrurile, există clar o tendință să se spună avem nevoie să continuăm cu ceea ce s-a făcut deja. Nu este bine, este greșit pentru că nu are legătură acest subiect cu un serviciu financiar. E vorba de un serviciu colectiv, dacă nu altceva, și sunt foarte bucuros și foarte recunoscător celor care a scris că este vorba de un social purpose, de un scop social. Un al doilea punct despre care trebuie să vorbim este uh, când se vorbește despre uh, foaia de bilanț uh, holistă, generală, paușală. Cred că atunci când vorbim de protecția împotriva insolvenței, uh, s-a vorbit despre acest punct, dar totuși acesta nu este o soluție bună, e ca un cal troian. Se spune că trebuie să ne, redu- să ne reducem la uh, pensia ocupațională. Nu este corect acest lucru. Avem destule informații, avem destule necesități care ne-au arătat că este nevoie de un sistem amplu și colegii au spus deja că nu mai vor birocratie suplimentară. Ce e vorba de fonduri foarte multe. Foarte mulți uh, au uh, aceste telefoane mobile, există Apple, există alte modele uh, și în fiecare săptămână scrie trebuie să acceptați condiții că s-a schimbat ceva și aveți sute de pagini de informații. Nu știu dacă cineva citește acele informații. Îmi pare foarte rău, trebuie să fiu la închisoare ca să mă plictisesc să citesc așa ceva. S-ar putea să mă regăsesc să la închisoare la un moment dat pentru că nu citesc. Deci eu cred că dacă atâta obligație de informare dacă există prea multe obligații de informare, nu o să mai citească nimeni. Suntem cu toții Uh, la fel de prost informați. Toate aceste servicii care se oferă însă sunt garantate. Există o siguranță de insolvență, de, de faliment. Există foarte multe garanții și mi se pare un domeniu important să știm că există acest lucru, pentru că de fapt deja există o siguranță. Putem spune că este un model de succes care va și modela aspectele sociale din aceste politici ale Uniunii, iar angajatorii și angajații au lucrat la el împreună. Nu trebuie să-l distrugem și să facem o armonizare obligatorie la nivelul Europei. Nu ar trebui să greșim așa și spun asta și către Comisie. Un alt punct la care sunt de altă părere decât colegul Schuster de la Socialdemocrați este cu privire la depozitele uh, care conțin riscuri. O, tre- se spune că trebuie investit în aceste depozite cu risc, de risc. Mi se pare un pic greșit, cred că ar trebui să știm că tot ceea ce se investește în acest sens este legat de riscuri și nu este vorba de posibilitatea de a putea să avem uh, dividende, de exemplu, ca să avem un câștig. Toate pensiile ocupaționale au ca scop uh, o investiție și orice investiție aduce cu sine și un risc, chiar dacă este considerată 100% riscantă. Deci eu zic că trebuie să existe posibilitatea acestor instituții în continuare, nu trebuie să le luăm această posibilitate. Poate că ar trebui să ne mai gândim la ceea ce se poate face în, investi- în domeniul investițiilor, ca să poată să fie cu adevărat un domeniu de viitor. Nimeni care Uh, nu dorește, care dorește să nu uh, risipească banii, nu dorește să ia asemenea decizie. Se vorbea de 315 miliarde de euro, document al Comisiei pe care noi îl susținem și se spune în acest document ca și uh, economia privată să participe. Adică la EFC există o garanție din partea fondurilor de stat, dar vrem ca să participe din ce în ce mai mulți actori uh, în domeniul asigurării uh, ocupaționale sau asigurării uh, de pensii, în care, uh, care vor fi actori privați și riscul vine mână-mână cu aceștia. Nu este însă atât de plin de risc acest domeniu, pentru că există o politică de dobânze a BCE-ului și există fonduri care suferă însă deja de astfel de situații cum sunt cele de acum. Eu cred că sper să ieșim din această dilemă. Eu sunt foarte aproape, ca să zic așa, de BCE, pentru că vin din Frankfurt, dar știu că suntem încă departe de modelul pe care ne l-am dorit și ar trebui să facem schimbări. Sper ca și aceste semnale să fie auzite de către domnul Draghi. Mulțumesc! <clears throat> Thank you, Madam Mulțumesc, doamna Iașlovescu, are cuvântul. <clears throat> Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă spun mai întâi că sunt foarte bucuroasă, deoarece colegul nostru s-a ocupat de acest subiect. În urmă cu ceva timp, doamna Reuten se ocupa de acest uh, domeniu și acum, datorită raportorului nostru, vom putea să obținem progrese efective. Cred că lui munciți cu toată seriozitatea. Și eu sunt de părere că trebuie să analizăm cu toată atenția cum funcționează fondurile de pensii și tot ceea ce ține de uh, transferurile de pensie din cauza activităților transfrontaliere, din cauza mobilității, uh, necesită um, niște reglementări specifice, pentru că eu sunt pentru mobilitatea lucrătorilor, dar uh, ei trebuie să fie siguri că uh, pensia lor este asigurată și că se iau în calcul și acei ani munciți într-un alt stat membru. Un sistem cu trei piloni mi se pare a fi varianta cea mai stabilă. Și dacă avem niște uh, sisteme de pensii de bună calitate, vom reuși să dăm uh, garanții cetățenilor noștri. Calitatea mi se pare criteriul de bază. Avem nevoie de soluții responsabile, fiabile, doar așa cetățenii vor avea încredere în munca noastră, iar cei care controlează sistemul vor beneficia și ei de încrederea cetățenilor. Mulțumesc, doamna McIntyre de la ECR. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să încep prin a mulțumi domnului Leners pentru munca dumnealui, ca și Danuța, vreau să reamintesc munca doamnei Umen Reuten din uh, fosta legislatură, care a făcut foarte multe uh, pentru fondurile de pensii, dintr-o perspectivă, să spun așa, uh, olandeză, germană. Și eram în la sentimentul um, vorbitorilor și la sentimentul lui Thomas Mann. Eu însă mă întreb dacă avem nevoie de legislație suplimentară cu privire la fondurile ocupaționale. Nu ni s-a dovedit concret că era nevoie de noi prevederi. Și când vedem comentariile uh, Parlamentului asupra evaluării de impact ne dă de gândit. Eu țin foarte mult la o, o legiferare mai bună, de mai bună calitate și cred și eu că avem nevoie de o evaluare de impact în adevăratul sens al cuvântului. Nu știu dacă comisia chiar uh, și-a luat în serios uh, munca, nu știu dacă a ținut cont așa cum trebuia de criteriul de proporționalitate sau de faptul că nu trebuie ca sistemul să devină și mai costisitor. Aceste scheme de pensii trebuie să financeze uh, pensia lucrătorilor noștri și cu cât există mai multe povere administrative, cu atât mai greu va fi pentru ei să le înțeleagă funcționarea. În Regatul Unit, fondurile noastre de pensii sunt uh, conduse de către uh, comitete din care fac parte atât reprezentanții uh, companiilor cât și reprezentanții lucrătorilor. Și aceste comitete se bucură de toată încrederea și mie mi se pare că este un sistem foarte bun să ai uh, o reprezentare dublă și a angajaților și a angajatorilor. Subsidiaritatea nu trebuie pierdută din vedere, pentru că, așa cum s-a mai spus și cu alte ocazii, legislația este foarte diferită de la un stat membru la altul și nu putem să avem o soluție universală. Și să treci de la 13, uh, de la 30 de articole la 18 articole, că mm, așa incorporez totul într-un text mai subțin, nu cred că este alegerea cea mai potrivită. În Regatul Unit am uh, practicat uh, o aderare obligatorie la fondurile de pensii. Nu e ca și cum uh, trebuie să obligăm statele membre să facă nu știu ce, pentru că ele oricum ne-au luat înainte și cred că fiecare stat membru își poartă de grijă. Sunt foarte îngrijorată de introducerea acestor uh, cerințe din regulamentul Insolvență 2, așa uh, pe nesimțite, nu cred că ar trebui să acceptăm așa ceva. Încă un lucru pe care doresc să-l adaug. Eu întotdeauna am uh, sprijinit ideea pensiilor din pilonul 3. În Regatul Unit ele au mai mult succes poate decât în alte state membre, dar este o bună uh, utilizare a pensiilor, pentru că e vorba despre pensii care aparțin uh, persoanelor. Și atunci când el uh, își schimbă locul de muncă sau um, domiciliul sau chiar uh, se mută într-un alt stat membru, această uh, pensie, ca să spun așa, se mută în același timp cu el. Sau angajatorii plătesc în același fond. Deci vreau frumos să vă gândiți și la această alternativă. Oricum, mulțumesc din suflet raportorului pentru munca dumnealui. Mulțumesc, domnule Leonard. Doriți să luați cuvântul ca să trageți concluziile? Mulțumesc frumos colegilor care au luat cuvântul. Mă bucur că majoritatea dumnealor sunt de acord cu obiectivul fondurilor de pensie ocupaționale, de faptul că partenerii sociali trebuie să fie asociați la gestionarea acestora. Doamna McIntyre Joachim Schuster au luat vorba, au luat, luat cuvântul și au vorbit despre insolvență 2 și eu cred că trebuie să fim foarte vigilenți, mai ales la comisia noastră, ca să fim siguri că cerințele calitative din uh, insolvență 2 nici măcar uh, nu intră în discuții și că nu sunt introduse, uh, cum spuneam, pe ascuns, pe nesimțite. Un alt lucru care a fost subliniat nu este nevoie de reglementări uh, suplimentare, așa cum spunea și doamna Șulțe. Nu trebuie să adăugăm uh, demersuri administrative, costuri suplimentare, căci fondurile de pensii trebuie să fie conduse de către membri și de către beneficiari. Misiunea noastră în această comisie este să ne asigurăm că Uniunea Europeană prin reglementările sale, ține cont de interesele părților interesate, deci a membrilor și a beneficiarilor acestor fonduri de pensii. Sunt sensibil și la ce spunea uh, doamna Gonzales, că nu trebuie să fie o privatizare uh, mascată. Vreau să o asigur că nu, nu vrem să um, înșelăm familiile spunându-le că investesc pentru viitor. Uh, noi credem că în toate statele membre, fondurile de pensii din primul pilon sunt foarte importante pentru a garanta uh, un uh, o pensie decentă, dar uh, fondurile de pensie ocupaționale sunt o adăugire prețioasă pentru acei oameni care muncesc uh, pentru a cotiza la o pensie privată, pentru a-și garanta un nivel de trai mai bun tocmai pentru că au, au muncit mai mult și au cotizat mai mult, deci uh, acesta este rostul uh, pensiilor din pilonul 2. Mulțumesc încă o dată tuturor colegilor și uh, aștept să ne întâlnim ca să discutăm mai multe detalii. Mulțumesc, termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 19 martie și examinarea amendamentelor pe 16 aprilie, adoptarea la comisia noastră pe 28 mai și la Econ în noiembrie anul acesta. Așa cum știți cu toții, era de fapt o revizuire a directivei în vigoare, ceea ce înseamnă că amendamentele nu pot să fie depuse decât pe acele părți din text unde Comisia a efectuat modificări. Sunt uh, um, în culoarea gri în versiunea uh, textului pe care am primit-o de la comisie și amendamentele noastre de asemenea trebuie să se limiteze la acele părți din versiunea revizuită care țin de competența comisiei noastre. Vă mulțumesc tuturor! Putem să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Uh, care este la fel de interesant precum pensiile, dacă nu și mai <laughs> interesant, e vorba, bineînțeles, despre uh, acordul de parteneriat cu Statele Unite ale Americii, faimosul TTIP și dau cuvântul doamnei Harkin. General. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș vrea să fac câteva comentarii în primul rând. Eu sunt în principiu pentru un uh, acord uh, TTIP cu Statele Unite din punct de vedere strategic. Numai, nu numai pentru că eu vin dintr-o țară cu o economie foarte mică, care dacă nu face comerț nu supraviețuiește, dar și pentru că deja avem un comerț foarte extins cu Statele Unite. Comerțul nu este însă un scop în sine. Trebuie să existe și alte beneficii în ceea ce privește comerțul, nu numai beneficii economice. Și aceasta, sigur, nu se va putea întâmpla cu această propunere. După cum s-a întâmplat până acum, majoritatea acordurilor comerciale, mai ales în ceea ce privește Canada, au vorbit mai ales de reducerea barierelor tarifare. Însă știm că, de exemplu, barierele tarifare au fost reduse mai ales cu Statele Unite deja considerabil. Deci acest acord este diferit acum. Deci, după cum spuneam, trebuie să ne uităm la accesul la piață, la achizițiile publice, dar și la cooperarea reglementară, adică cum, este, cum decurge cooperarea pe plan de reglementare. Mai trebuie să ne uităm și la regulile comerciale pentru a vedea cum vom putea acorda o susținere mai bună adevăratului uh, comerț și ținând cont aici și de, de exemplu, de aspecte de uh, mediu, com- concurență loială și găsirea unui uh, mod pentru a putea găsi uh, acorduri în acest context. Ieri am fost la o conferință, conferința Parlamentului împotriva TTIP-ului. Am ascultat câteva uh, opinii în care oamenii erau surprinși de ce există atât de mult interes pentru acest acord. Nu mă surprinde, de fapt, pentru că nu este ceva care este obișnuit, e ceva foarte nou. Iar Parlamentul acum, datorită tratatului de la Lisabona, are un rol foarte important de jucat aici și de aceea cred că aceasta duce la foarte mult interes, mai ales din cauza tipului de comerț care se va obține acum. Nu e vorba numai de vânzare și de uh, Um, de um, mărfuri acum sau de import, ci e vorba de asigurarea unor locuri de muncă mai bune și de menținerea unui model social european în conformitate cu dreptul statelor de reglementare. Acestea sunt beneficiile potențiale, bineînțeles, dar după părerea mea există și alte risc și riscuri care sunt legate de acesta și unul din riscuri este cel care a fost discutat deja de mai mulți și anume problema ISDS-ului, a tribunalelor. Cred că este destul să ne uităm la ultima legislatură a Parlamentului. Am avut o rezoluție în 2011 pe CETA și uh, cred că aceasta uh, arăta că, de exemplu, sistemele dezvoltate, foarte dezvoltate legale din Canada și din SUA, sunt uh, foarte periculoase, există de aceea ISDS-ul și instanțele acestea sunt cele mai bune pentru a putea mm, soluționa litigiile în domeniul comerțului. Bineînțeles că și, așa cum a spus-o și președintele Juncker, va, uh, nu vrea să, nu va accepta ca să fie limitate puterile jurisdicționale ale instanțelor din Europa de aceste tribunale ISDS. E clar că va trebui să existe posibilitatea să se includă toate opiniile despre ISDS în dezbaterea înainte de luarea deciziei, dar, în final, înainte să ne uităm la detaliile acestui aviz, Cred că trebuie să știm că este vorba de 1500 de caractere și că trebuie să găsim un cadru pentru că uh, vor fi cu siguranță multe amendamente din cauza limitării de spațiu. Mai sunt și aspecte pe care nu le-am menționat cu siguranță și care trebuie să fie incluse, sunt convinsă. Uh, Ideea de bază pe care am lucrat este să încerc să găsesc soluții și să încerc să găsesc uh, o cale prin care să funcționeze acest subiect și pentru a putea rezolva anumite din provocările pe care le aduce cu sine acest acord. Uitându-mă la anumite puncte pe care le-am regăsit în aviz, am vorbit despre TTIP ca o contribuție la crearea unor locuri de muncă mai bune și mai multe. Dacă ne uităm la mai multe locuri de muncă, la acest aspect, vedem că Comisia a făcut anumite studii uitându-se la așa numitele tehnici de modelare și echilibrare și pot să vă spun cum se pronunță acest termen, dar nu știu exact ce înseamnă. Uh, Pot să vă spun doar că dacă dați în acest model, introduceți mai multe cifre diferite, atunci aveți modele diferite și aveți diferite premize în ceea ce privește șomajul, în ceea ce privește ocuparea și uh, alte aspecte și cred că acesta este unul din problemele pe care le avem aici. Avem foarte multe modele. Pentru Cine este interesat, EPRS-ul Parlamentului a întocmit un studiu foarte interesant. S-a uitat așadar mai atent la documentele comisiei și a analizat ce se întâmplă și în aceasta într-o manieră critică. Există foarte multe rapoarte care ajung la concluzii diferite și ceea ce vedem este că dacă ne uităm la alte acorduri comerciale precum NAFTA, vom vedea că avantajele acestora au fost întotdeauna supraestimate. Deci există, într-adevăr, dificultăți și noi, în calitate de legislatori, ar trebui să avem ceva garanții, pentru că, în momentul în care vorbim de cifre ca acestea, trebuie să avem totuși o garanție. Deci cifrele, în varianta lor cea mai bună, sunt doar premize, sunt doar presupuneri. Trebuie să știm că nu există numai câștiguri, există și multe pierderi și ca peste tot, uh, probabil că adevărul este undeva la mijloc. Am vorbit și despre pierderea de locuri de muncă în acest uh, aviz. Am încercat să mă uit la toate um, contribuțiile comisiei. Ieri, la conferință, Comisia a vorbit despre fondul de globalizare ca fiind unul din aspectele care ar putea fi folosit ca intervenție și având în vedere că fondul a fost redus cu două treimi de la ultimul fond ca atare, va trebui să analizăm dacă este suficient acest fond pentru a rezolva problemele actuale mai degrabă decât să ne gândim la alte ramificații pe cu care ar putea să se ocupe acest fond uh, pe lângă TTIP. Comisia considera așadar că dacă ne uităm la uh, pierderea de locuri de muncă, trebuie să ne uităm dincolo de fondul de ajustare la globalizare. Apoi, o altă chestiune cu privire la locurile de muncă și la ce fel de uh, locuri de muncă sunt acestea, Opinia Comisiei a fost că acestea trebuie să fie orientate către export și că atunci sunt mult mai cali de calitate. Sunt de acord cu această opinie, însă dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă acum, la creșterea locurilor de muncă, știm din cifrele Comisiei chiar atunci când e vorba de um, ocuparea la tineri că lucrurile nu merg în direcția aceasta, dar înțeleg această abordare totuși. În ceea ce privește standardele duble atunci când vorbim despre mm, aspectele comerciale, așa cum a spus-o și Thomas Mann înainte, trebuie să găsim o soluție și pe acest punct. Cum, ce putem să facem pentru ca aceasta să devină o realitate și nu numai ceva care sună foarte bine? Am vorbit despre convențiile Organizației Internaționale a Muncii, am vorbit de ceea ce recunoaște această organizație. Știe toată lumea și că SUA nu va ratifica Convenția Organizației Internaționale a Muncii, va trebui să găsim însă prevederi care să poată să ajute la aceasta. Apoi trebuie să vedem și ce a spus, ce a spus colegii cu privire la disputele de uh, muncă. Uh, și atunci când sunt încălcate acestea, convențiile cu privire la aspecte legate de dreptul muncii. Trebuie să găsim și aici o soluție. Vorbim despre tratamentul legal al investitorilor. Trebuie să încercăm să ne uităm și la drepturile muncii. Apoi uh, s-a vorbit de dimensiunile uh, Uh, sociale care trebuie și ele să fie integrate în toate părțile relevante operaționale ale acestui acord și că scopul nostru n-ar trebui să fie numai cel uh, legat de dezvoltarea sustenabilă. Este un capitol uh, important acesta într-adevăr, dar este mai mult ce trebuie să facem. Apoi am vorbit despre partenerii sociali, includerea societății civile. E vorba unui un exercițiu necesar uh, nu prea am foarte mult timp însă să dezvolt toate ideile, așa că vreau să închei cât mai repede. Am vorbit și despre dreptul la salvgardare și salvgardare totală, dreptul uh, guvernelor statelor membre să organizeze controle ale standardelor de siguranță și securitate. Acesta se leagă și de alt punct care ține de o părere de-a mea cu privire la o abordare generală a acordului. Cred că cel mai important este să avem claritate și în acest uh, acord comercial, avem nevoie de claritate mai mult decât de orice. Dacă avem o listă pozitivă a lucrurilor care sunt uh, incluse și ale o listă negativă a ceea ce excludem, adică în servicii noi uh, și așa mai departe, aceasta lasă o zonă gri. Știm cu toții ce se întâmplă când avem uh, spații, zone gri, așa zis, de legislație. Fiind dat că este un subiect atât de delicat, cred că ar trebui să avem o listă pozitivă care dă mai puțină ambiguitate. Și um, susțin de asemenea și promovarea uh, CRS-ului uh, avem nevoie de mecanisme pentru a rezolva disputele, fie că e vorba de dispute între investitori sau între state. E nevoie de un regim uh, cât se poate de clar, nu numai din partea noastră a acestei comisii, ci trebuie să încercăm să facem uh, progrese. Um, m-am uitat la anumite documente din partea Serviciului de Cercetare al Parlamentului EPRS și este interesant să vedem că din 94 în 2012 au ajuns de la 0 la 500. Deci vedeți că crește foarte mult numărul lor și statele uh, la Americii Latine sunt majoritatea, 24, deci aproape o, patru, o pătrime dintre ele au uh, originea în Statele Unite. Există însă 59 de cazuri uh, intraeuropene, deci există și dispute în cadrul Uniunii. Costul mediu al unui arbitraj este de 8 milioane de dolari și am ajuns la un punct la care avem acum o finanțare din partea părților terțe. Nu, nu eram convinsă că este corect. Avem într-adevăr situații în care băncile, fondurile investiții, hedge fonduri și companii au, doresc să investească în cazurile unui companii și uh, este vorba de 15 până la 20% a compensației finale a daunelor care sunt plătite la finalul procesului pe care compania respectivă le primește înapoi. Ceea ce se întâmplă mi se pare inacceptabil și dincolo de faptul că ISDS-ul are într-adevăr un efect, să zicem, de înghețare asupra guvernelor, trebuie să găsim soluții pentru ca să funcționeze. Cred că am acoperit așadar majoritatea aspectelor. Mă bucur foarte mult să aud ce au colegii de spus și mă bucur foarte mult să lucrez și cu raportorii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această introducere foarte interesantă în discuția noastră și dau cuvântul Romanei Tomci de la PPE. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, doresc să-i mulțumesc doamnei raportor uh, Harkin pentru ceea ce a făcut pentru noi în redactarea acestui raport. Este vorba de o temă foarte amplă, foarte importantă. TTIP-ul va facilita viața și activitatea oamenilor din Uniunea Europeană și o va influența în toate statele membre. Iar noi, în calitate de Comisie pentru Ocupare și pentru Afaceri Sociale, trebuie să facem tot posibilul pentru ca standardele europene să nu fie scăzute, adică, mai precis, să fie scăzute cât se poate de puțin. Suntem cu toții de părere că aceste standarde sunt adecvate, sunt potrivite și trebuie să facem tot posibilul pentru ca aceste standarde să fie asigurate. Această comisie face parte din uh, cele mai importante în uh, domeniu și putem să facem tot posibilul pentru ca să dăm un impuls mai puternic și pentru ca să vedem ce ar trebui să facem uh, în ceea ce privește recomandările, ce ar trebui să recomandăm. Iar în ceea ce privește recomandarea doamnei Harkin, Dumnea ei a prezentat deja aceste puncte de plecare și eu sunt de acord cu ele. În consecință, va mai fi nevoie să completăm anumite aspecte, să le clarificăm și poate că vom mai adăuga câteva puncte care, după părerea noastră, trebuie să fie respectate. În grupul nostru le vom verifica aceste aspecte, dar aș vrea să subliniez anumite puncte pe care noi le salutăm în raportul doamnei Harkin. Cred că este important ca întotdeauna să menționăm în primul rând că TTIP-ul creează și trebuie să creeze locuri de muncă noi. Aici eu aș uh, spune că e nevoie de o abordare nouă pentru crearea de locuri de muncă noi. Eu am ascultat-o cu atenție pe doamna Harkin și dumneaei a spus că numărul locurilor de muncă va fi redus probabil, adică rata ocupării va scădea probabil. Eu cred că va trebui să găsim o abordare cât se poate de pozitivă aici. Important este însă să subliniem și rolul pozitiv al IMM-urilor. Cu toții sunt de părere că trebuie să ținem cont de locurile de muncă, de crearea locurilor de muncă, pentru că în domeniul acesta sunt deja foarte multe persoane ocupate și deci trebuie să ținem cont de acest domeniu important. Să nu uităm însă și de Convenția Internațională a Muncii, pe care trebuie să o subliniem, pentru că aceste, toate aceste acorduri creează standarde în domeniul sănătății, în domeniul uh, protecției consumatorului, în domeniul siguranței la locul de muncă și cred că de aceea trebuie să introducem și acest aspect, iar răspunderea socială a întreprinderilor trebuie și ea să fie menționată. Iar dreptul statelor membre în domeniul serviciilor publice de a decide liber trebuie să fie subliniat și el. Câteva îmbunătățiri ar fi însă de dorit. Trebuie să ne punem întrebarea ce dorim să facem în ceea ce privește soluționarea litigilor, ce vrem să obținem. Listele pozitive și listele negative sunt de acord cu doamna Harkin pe acest punct. Cred că listele pozitive ar fi o soluție mai bună. TTIP-ul va aduce cu sine o liberalizare a pieții, o deschidere a pieții, așadar efectele pozitive nu se vor lăsa așteptate, pe de altă parte va crește vulnerabilitatea. Comisia noastră trebuie să facă tot posibilul pentru ca drepturile și standardele grupurilor mai vulnerabile să fie și ele respectate. Vorbesc aici de drepturile ocup persoanelor ocupate în relația lor cu întreprinderile mari, cu concernele și uh, să se țină cont și de aspectele de siguranță socială pe care trebuie să le păstrăm în continuare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Joachim Schuster are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte! În anumite domenii pot să fiu de acord cu ceea ce au spus antevorbitorii mei, pentru că odată ce vorbim de TTIP avem de-a face cu un domeniu foarte controversat, probabil. Suntem cu toții uimiți de câte valuri creează acest uh, acord. Este clar că de mult nu a mai existat un acord care să creeze atâtea emoții în opinia publică. Însă este justificat, pentru că trebuie să vedem ce este TTIP-ul de fapt. Uh, nu va fi acel acord care va îmbunătăți relațiile economice cu SUA neapărat și acesta este improbabil că se va întâmpla pentru că există deja relații foarte ample cu Statele Unite de comerciale și studiile care au fost făcute sunt destul de rezervate față de efectele pozitive economice în sensul unei creșteri economice a creșterii uh, în ceea ce privește locurile de muncă și așa mai departe. Există foarte multe studii care avertizează că nu va fi chiar așa. Nu asta este ceea ce justifică însă toate aceste valuri care se fac și nu justifică nici că trebuie să ne ocupăm atât de puternic de TTIP și trebuie să îl stimulăm, ci ceea ce se întâmplă de fapt este că pe lângă liberalizarea comercială pe care o aduce, se creează standarde la nivel internațional. Mie acesta mi se pare cel mai important. Noi, europenii, cu ce devenim probabil al doilea spațiu comercial economic împreună cu uh, America, uh, adică devenim cei care stabilim aceste standarde la nivel internațional și de aceea societatea este atât de atentă la ceea ce facem. Până acum, Europa nu a avut niciodată un rol poate atât de important uh, și din partea instituțiilor europene, din partea instituțiilor americane, să poată să intre într-un rol atât de important așadar. Este important de aceea să încercăm să stabilim aceste standarde, pentru că alternativa nu este să ne limităm la o piață foarte internă sau piață mai mică, ci e vorba că nu sunt uh, prea uh, multe standarde care se stabilesc și că în același timp nu se stimulează concurența. Însă există prea mult, foarte multe cerințe pe care ar trebui să le impunem și aici se vorbește, bineînțeles, de aceste cerințe pe care vrem să le legăm de TTIP. Din partea noastră, din perspectiva noastră, aș vrea să expun pe scurt care este direcția în care trebuie să se meargă. Cred că cea mai importantă linie directoare este că capacitatea democratică de reglementare, uh, deci principiile legate de statul de drept, trebuie și ele să fie uh, realizate într-un astfel de acord. Aceasta este legat de punctele pe care le-a menționat și doamna Harkin. Este clar că aceasta începe la drepturile lucrătorilor, la standardele sociale, ecologicele, unde este clar că trebuie să împiedicăm ca acestea, trebuie să, să, ca acestea să fie scăzute, însă știm în același timp că există sisteme foarte diferite pe o parte și pe alta a Atlanticului și deci că va fi dificil să găsim o armonie. Iar în ceea ce privește drepturile lucrătorilor, știm că Statele Unite au uh, în principiu o altă abordare și că Statele Unite nu văd lucrurile la nivelul sindicatelor, de exemplu, la fel cum vedem noi ca sindicatele fiind, ca, ca fiind atât de importante. Un alt domeniu la care trebuie să ne uităm este cel al tribunalelor de arbitraj. Este clar că vrem să avem pe de-o parte o protecție a investițiilor și a investitorilor, pe de altă parte ni se spune că nu este nevoie de mecanisme de soluționare a litigilor. Însă întrebarea e cum rezolvăm problema pentru a avea și o protecție. Până acum, ceea ce avem în domeniul ISDS, așa cum uh, au spus-o și colegii, dar și în alte domenii, și foarte multe exemple s-au dat, nu există o soluție satisfăcătoare și, după părerea mea, nu există standarde de stat de drept momentan. Se creează drepturi uh, speciale, nu există egalitate în fața legii, sunt uh, proceduri foarte netransparente, nu există proceduri de îmbunătățire din punct de vedere al formării profesionale. Deci, momentan, arbitrajul care se face nu este unul uh, satisfăcător. Trebuie să existe schimbări de legislație în domeniu. Un alt domeniu de care s-a vorbit este cel legat de serviciile de interes general, serviciile primordiale, pentru că consider că acesta trebuie să fie garantat. Nu se poate să se intre prin clauze de standstill uh, la obligații de liberalizare în domenii pe care nu le dorim la servicii uh, de bază. Listele pozitive mi se par de asemenea foarte importante, foarte bune. Nu liste negative sunt bune, ci liste pozitive sunt cele de care avem nevoie și aceasta pe anumite servicii și anumite branșe în care nu putem să permitem uh, să se schimbe standardele. Un alt punct la care vreau să subliniez și la care trebuie să discutăm și de amploarea fenomenului, este foarte clar că o liberalizare nu aduce numai avantaje pentru toată lumea, nici nu ar putea să fie așa. Din punct de vedere teoretic, economic, este clar că pentru unii înseamnă o specializare, specializare înseamnă din punct de vedere macroeconomic că anumite sectoare trebuie să fie îmbunătățite în economia națională, alte sectoare vor fi probabil pierdute și aceasta va ține, bineînțeles, și de locurile de muncă existente. Avem nevoie de aceea de mecanisme pentru a putea îmbunătăți această situație și aici mecanismele pieții muncii sunt unele care sunt indicatoare foarte importante. Ceea ce aș vrea să mai spun în concluzie, este că, fiind dat că studiul este foarte nesatisfăcător în momentul de față, pentru că nimeni nu știe exact care sunt domeniile care vor uh, fi uh, tratate prin TTIP, care vor fi cu adevărat sectoarele care vor fi atinse și în ce măsură, aș vrea de aceea să spun că în momentul în care vom ști acest lucru mai uh, de aproape, deci la sfârșitul anului viitor, să încercăm să facem un studiu care să uh, arate atât sectoral cât și regional care este situația pentru ca să se știe care sunt consecințele acestui acord și să știm ce vom face cu evoluții negative, de exemplu la o schimbare structurală, dacă trebuie făcută aceasta sau nu și cum. Cred că cei doi antevorbitori mei au arătat că se poate purta o discuție foarte interesantă care va veni cu siguranță pe subiect. Un acord care s-ar semna, ținând cont de toate aceste condiții, ar fi un lucru pozitiv. Oricum, cerințele pe care le avem din punct de vedere al statului de drept și al democrației trebuie să fie respectate și mă bucur de dezbatele care vor urma în următoarele săptămâni. Vă mulțumesc! Thank you, uh, Madam McIntyre. Mulțumesc. Doamna McIntyre are cuvântul. Thank you. Mulțumesc. În primul rând vreau să-i mulțumesc foarte mult lui Ann Harkin pentru raport. Este o sarcină foarte grea aceea de a comprima un uh, subiect atât de mare într-o 1500 de caractere. Deci, bravo! Te-ai descurcat de minune. Bineînțeles, noi vom uh, veni cu adăugiri prin intermediul amendamentelor, dar uh, iată că ne-ai oferit o bună bază de lucru urma să fac comentarii pe marginea a patru subiecte, începând cu uh, clauzele ISDS. Presupun că nu doar eu, ci și alții am primit o sumedenie de e mail despre problematica ISDS și mi se pare că publicul nu prea înțelege care este rolul acestor curți. Statele europene au uh, cam uh, 1400 de acorduri în care e inclusă o clauză despre ISDS și mă uitam uh, la Regatul Unit. Din 1975 încoace, Regatul Unit a încheiat 94 de acorduri bilaterale cu clauze ISDS în ele. Deci e vorba de... Dacă tot adună, dacă punem cap la cap aceste acorduri, ele acoperă 2000 de ani și au existat două cauze pe uh, clauzele ISDS și de fiecare dată fără succes. Deci eu cred că avem nevoie de o clauză ISDS, e un lucru perfect rezonabil și n-ar trebui să ne temem. Și apoi, punctul 5 la punctul 5, doamna Harkin pe bună dreptate vorbește despre garantarea guvernanței europene și capacitatea de a uh, legifera pe servicii publice. Știu că în acordul CETA cu Canada e conținută o uh, exceptare. E vorba de serviciile publice cu NHS, cu uh, Serviciul Public de Sănătate. Eu cred că ar trebui să avem o rezervă similară cu privire la utilități și aici pentru ca serviciile publice să fie protejate și să fie identificate ca fiind uh, controlate aparte de statele membre individuale. Salut faptul că se dorește uh, punctarea provocărilor care se confruntă în mod specific IMM-urilor, că e vorba de bariere tarifare sau netarifare pentru acestea. S-ar putea să uh, vin cu un amendament doar pentru a ilustra și mai bine acest lucru. Am însă o um, opinie diferită la aliniatul 9 mai degrabă aș vrea o listă negativă decât una pozitivă. Cred că așa s-au folosit și la CETA, în acordul cu Canada. Sigur că vă stau la dispoziție pentru alte discuții, dar deocamdată asta e preferința mea. Și cu asta poate aici nu sunt de acord cu raportoarea. Dar uh, mă bucur să lucrez cu Marianne pentru a obține un aviz bun în numele comisiei noastre. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ronia, care nu e aici. Karima Deli. Nu e? De la Versi. Tiziana Beghin de la EFDD. Grazie, signora Presidente, colleghi. Eh, mi unisco... Mulțumesc, doamna președinte. Vreau și o să adresez uh, mulțumiri doamne raportor, pentru munca ei Vă cer să aveți răbdare pentru că nu voi fi foarte succintă, pentru că e un plus de a fi membru aici. Sunt membru și la Comisia INTA, unde sunt raportor din umbră tot pentru TTIP, pentru grupul meu. Și faptul că mă ocup atât de mult de acest subiect, vă pot asigura că îl cunosc în cele mai mici amănunte, dar astăzi Promit să mă ocup doar de acele subiecte care țin de Comisia de Ocupare. Dați-mi voi să încep cu o stare de fapt. Evaluarea de impact a TTIP comandată de Comisia Europeană supraestimează avantajele și subestimează în mod sistematic uh, consecințele negative pe care le va avea acest acord asupra economiei noastre și vreau să vă dau niște detalii ca să vedeți și dumneavoastră care este partea ascunsă a acestui tratat. Comisia sublinează foarte mult avantajele din Comisia de Impact și își bazează programele pe acestea, însă Comisia nu citează alte date din studiu care de fapt nu îi convin pentru munca sa. Și atunci eu am să fac acest lucru. Mă bazez pe studiul de la uh, CEP, care arată că 1.300.000 de locuri de muncă vor fi uh, pierdute din cauza TTIP. Și acesta este doar un scenariu uh, Uh, în cazul în care 80% din barierele tarifare și non-tarifare ar fi um, înlăturate. Deci felicitări comisiei, ce ambiție, cât din acești un milion și ceva de oameni își vor regăsi un loc de muncă și cât vor rămâne pe din afara vieții profesionale, nu se știe și nu se poate ști, deoarece modelul economic care este folosit pentru această analiză și așa zis echilibru um, profesional, uh, Uh, și vocațional, e bine, acest calcul se face în cazul în care există o ofertă de locuri de muncă fixe, dar știm foarte bine că pe termen scurt și pe termen mediu nu putem să știm ce se va întâmpla. Apoi, se vorbește despre efectele de ajustare. Tocmai aceste efecte de ajustare sunt țin de pierderea de locuri de muncă, pierderea puterii de cumpărare, pierderea veniturilor a multor familii. Exact ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani din cauza crizei. Comisia Uh, acceptă faptul că efectele vor fi de durată în Uniunea Europeană. Oamenii care își vor pierde locul de muncă într-un anumit sector nu își vor găsi neapărat un alt loc de muncă într-un alt sector, iar în ce privește IMM-urile care sunt cheia de boltă pentru a putea ieși din criză și asupra cărora ar trebui să punem accentul, TTIP ne rezervă multe surprize. Studiile independente arată că comerțul independent va um, scade cu 40% Um, și comerțul intracomunitar va scade cu 40% față de comerțul cu Statele Unite, ceea ce înseamnă că întreprinderile din Italia care fac comerț cu Franța își va pierde piața, pentru că uh, acum se va face comerț mai mult cu Statele Unite. Cum vreți să spun acestor oameni că o, um, o vor duce mai bine? Uh, Uh, și că își vor pierde piața în detrimentul companiilor mari. Și atunci vă mai miră faptul că tocmai companiile mari sunt mari fane a acestui acord TTIP. Să nu credeți povestea cu Uh, piața de schimb fără bariere cu Statele Unite. Foarte puține companii vor putea profita de pe urma înlăturării barierelor tarifare. Este foarte greu să te lansezi pe piața americană și atunci când o să mai ai piața de desfacere intracomunitare, atunci ce mai ai? Ai posibilitatea de a face apel la Fondul European de Ajustare la Globalizare, de care ne ocupăm tocmai noi la această comisie, dar ce consolare! Închipuiți-vă că una dintre legile noastre în ce privește securitatea locurilor de muncă nu le place investitorilor americani. Cât va trebui să plătim în compensație și cât de mult ne va costa Uh, garantarea dreptului cetățenilor noștri la uh, un mediu de lucru sigur. Gândiți-vă la ce s-a întâmplat cu nafta. În loc de 50.000 de locuri de muncă create, un milion au fost pierdute. În Mexic, în sectorul agricol, 2 milioane de locuri de muncă au dispărut din cauza marilor companii agroalimentare. Iată ce se întâmplă atunci când două sisteme diferite intră în concurență din cauza unui acord de liber schimb. În cazul nostru, Statele Unite au drepturi și protecții foarte diferite, mai ales în ceea ce privește negocierile uh, contractelor colective. În Statele Unite, costul mâinii de lucru este mai scăzut pentru că lucrătorii au mult mai puține drepturi, mai ales în ce privește pensiile și alte beneficii, precum uh, dreptul la îngrijiri de sănătate. Vara asta nu este concurență de loială, nu este dumping social. Și apoi, dacă întreprinderea europeană vrea să-și transfere Um, lucrătorii Statele Unite va putea să le garanteze aceleași drepturi. Chiar și așa vedem foarte bine că standardele vor scade. Cum puteți să credeți că va fi în favoarea lucrătorilor? Vreau să cer părerea raportorului la toate aceste motive ale mele de a mă mira. Thank you to, uh... Mulțumim. Mulțumim uh, raportorului, mulțumim raportorului din umbră. Acum uh, trecem la lista vorbitorilor înscriși la cuvânt, o listă lungă și sper să nu depășiți două minute fiecare, pentru că altfel nu ne încadrăm în timp. Maria Irena are cuvântul. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Precum colega mea care tocmai lua cuvântul, fac și eu parte de la Comisia de Comerț Internațional, dar uh, am să vorbesc aici doar despre ocupare și locuri de muncă de calitate. Este foarte adevărat că astăzi, privitor la uh, TTIP, Există mai multe studii, dintre care valoarea de impact comandată de către Comisia Europeană. Și avem o viziune macroeconomică, se folosesc modele pe care ar trebui să le contestăm, pentru că se arată că ar exista beneficii pentru Europa dacă ar practica o economie mai liberală și uh, dacă și-ar mări schimburile comerciale cu Statele Unite. Dar dacă mergem mai în profunzime și ne uităm la detalii, ne dăm seama că aceste studii Uh, se bazează pe următorul postulat, că există o mobilitate totală a lucrătorilor, mobilitate geografică, profesională și sectorială. Ce înseamnă acest lucru? Că o țară care ar avea de câștigat ar uh, vedea pe piața sa lucrători din țara care a avut de pierdut. Deci, în fine, uh, cei care își pierd locuri de muncă în țara X ar putea să-și găsească un alt loc de muncă în țara Y. La fel și cu uh, mobilitatea intrasectorială. Dacă nu mai ai de lucru într-un anumit sector, ți-l găsești automat într-un alt sector. Sau te muți de la o companie la alta. Dar, din nefericire, în practică, teoria aceasta nu se aplică. Mobilitatea geografică, profesională și intrasectorială nu se desfășoară într-un mod atât de lin și studiile uh, care s-au bazat pe același model pentru Statele Unite ne demonstrează faptul că Inițial se spunea că se vor crea un milion de locuri de muncă, dar la 20 de ani de când uh, uh, acordul de liber schimb cu țările din America de Sud a fost pus în aplicare, mai ales cu Mexicul, au arătat că de fapt 1.700.000 de locuri de muncă au dispărut din cauza aplicării acordurilor. Și se, se uită un parametru major, cel al calității locurilor de muncă, pentru că de fapt s-a operat un transfer între zonele cele mai puțin protejate și știți foarte bine că în Mexic condițiile de muncă sunt mult mai puțin protejate. Noi nu spunem că suntem total împotriva unui acord cu Statele Unite ale Americii. Noi suntem deja <laughs> partenerul cel mai important comercial pentru Statele Unite, dar noi vrem să facem în așa fel încât Uh, locurile noastre de muncă să fie garantate și să rămână locuri de muncă de calitate. În ce privește mecanismul de soluționare a litigiilor, eu uh, apăr cu dinții jurisdicțiile noastre publice. Acestea funcționează foarte bine în Europa. Dovada este că avem investiții americane în Europa și care au posibilitatea să-și apere interesele în fața jurisdicțiilor noastre publice. Poate că nu sunt perfecte, dar trebuie să înlocuim o jurisdicție publică care are unele defecte cu o jurisdicție privată total imperfectă. Eu prefer să corectez micile detalii, micile defecte eh, pentru jurisdicția noastre publice, decât eh, să aduc eh, un cal troian în Europa și să avem această jurisdicție privată care va duce lipsă de transparență și va avea o marjă de manevră mult prea mare. Deci eu mă opun sds ului ca parte integrantă a TTIP. Mulțumesc, domnul Mat. Eu, vielen Dank. Mulțumesc. Două minute sunt o provocare mare. TTIP este un câștig, în primul rând, pentru că ne oferă posibilitatea de a dezbate. Nu e vorba doar de cei care au spus că uh, se face totul cu ușile închise. Iată că acum avem o dezbatere publică. Sunt uh, lucruri care se dezbat acum în văzul lumii, ceea ce este foarte bine. Și, da, uh, trebuie să avem în vedere faptul că uh, cetățenii ne-au spus, Doamne, iartă-mă, ce se întâmplă acolo? Nu puteți fi de acord cu așa ceva dincolo de raportul Tarabela și mă bucură faptul că la noi în circumscripții am văzut cum oamenii vin la dezbateri, vin să ne asculte, vin să ne întrebe, vor să vadă care e problema. E bine! În țara mea avem uh, un uh, Consiliu TTIP uh, la care participă sindicatele, asociațiile de protecție a mediului, IMM-urile, cei din marile concerne, care oricum deja negociază cu rezultate bine cunoscute. Deci, iată că ce ne-a interesat pe noi, participarea publicului, am obținut. Și e bine că mm, noi, cei de la celelalte comisii, nu doar cei de la INTA, ne aducem contribuția. E foarte frumos că se întâmplă asta, dar acum trebuie ca toate condițiile de protecție a muncii să rămână în picioare. Putem să obținem asta pentru că pretențiile generale trebuie să se transpună în măsuri concrete. Deci, E un domeniu foarte important acesta și trebuie să lucrăm în continuare. Standardele ridicate pe care le avem noi nu sunt niște standarde care au, uh, exist, au apărut pentru că vrem să ne îndepărtăm de piață. Nu, vrem să oferim produse pe piață. Că vor americanii asta sau nu, rămâne de văzut. E clar că vor și ei o bucățică uh, cu acest acord, dar nu se poate să renunțăm la strategia noastră. Tarifele noastre trebuie respectate. Sunt perfect de acord cu Marianne că trebuie să includem și măsurile pe care le-am tratat uh, în, uh, deja în Parlament cu uh, notă de voluntariat. Um, și cred că toate remarcile noastre, sper ca toate remarcile noastre critice să uh, Uh, fie ascultate. Nu se poate spune la INTA că uh, ei sunt competenți pe fond și ceilalți mișună pe lângă, ci tot ceea ce facem noi aici trebuie să fie luat uh, în considerare. Mulțumesc. Domnul Bach are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând vreau să o felicit pe Marian Harking pentru acest uh, raport, pentru că, iată, are o atitudine pozitiv, o abordare pozitivă față de acest subiect. Uh, salut și afirmațiile clare în ceea ce privește um, comerțul și exportul, pentru că, iată, suntem în, într-o eră în care nu prea putem să dăm semnale pozitive, ba chiar e o mare provocare să facem uh, asta. Uh, Uh, în ultimele state e chiar greu să te exprimi în termeni pozitivi față de TTIP. Deci îi mulțumesc de Marian pentru această abordare inteligentă. Uh, s-au spus deja multe, nu are rost să intru în toate detaliile, mă refer doar la listă. Salut faptul că se stipulează ideea unei liste. Deocamdată acesta este un uh, punct uh, destul de controversat. Uh, Uh, de multe ori când aducem discuții așa ceva, se spune că este nenegociabil, dar e important că uh, e și comisia pentru a, iată, pentru a ne asigura că relațiile sunt corecte, mai ales având în vedere uh, principiul prudenței. Nu știu dacă americanii îl cunosc. Pentru noi, aceasta este o realizare extraordinară și trebuie să o prezentăm ca atare. Închei spunând următoarele. Dacă noi vrem ca pe viitor să jucăm un rol global, noi cei din Europa, atunci trebuie să fim foarte activi în aceste negocieri. Dacă nu fixăm noi standardele, cu toate problemele cunoscute, cu toate anxietățile, dar dacă nu spunem care sunt aceste standarde, atunci uh, ne vor fi vârâte pe gât altele și în ceea ce privește comerțul mondial, noi nu vom mai fi un actor jucător. Mulțumesc. Domnul Pirinski are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Marian Harkin a descris într-o manieră comprehensivă toate potențialele beneficii ale acestui acord, dar a punctat și care sunt îndoielile ieri a avut loc o audiere. Și mi-am dat seama de un lucru, și anume că Comisia nu a avut în vedere impactul pe care îl va avea acest acord asupra unor state individuale, mai ales cele din Europa Centrală și de Sud-Est. Reprezentantul Comisiei a trebuit să răspundă la o întrebare venită din partea unui eurodeputat maghiar Uh, și ne-am dat seama că nici măcar nu se gândise la subiectul uh, acesta, la efectul pe care îl va avea un asemenea acord uh, în plan național individual. Ei bine, acest acord a fost inițiat în plan bilateral în, mai mult, în urmă cu câțiva ani la nivel înalt din dorința de a stimula creșterea și ocuparea pentru ieșirea din criză. Dar s-a dezvoltat și a devenit ceva mult mai amplu. O dimensiune este aceea de a consolida parteneriatul transatlantic într-o lume, într-o continuă schimbare și a apărut și un alt subnivel cu crearea de standarde pentru uh, guvernanță într-un spațiu globalizat. Eu cred că problema este următoarea. Cetățenii deja văd și ei că este vorba de mult mai mult decât de comerț. Uh, și, practic, modelul social european este amenințat de ceea ce se întâmplă acum. Dacă vrem relații consolidate transatlantice, ar trebui să facem tot posibil pentru a facilita investițiile, pentru a miza pe comerț, printr-un asemenea acord. Să nu fim exagerat de ambițioși și să ne imaginăm că vom avea un acord care schimbă lumea. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, spune președinta. Jean Lambert. Mulțumesc. Vorbesc uh, parțial în numele raportorului nostru din umbră. Suntem și noi de acord uh, cu parte din uh, îngrijorările manifestate aici, mai ales faptul că creșterea și ocuparea nu sunt neapărat lucruri care să meargă mână în mână cu atât mai puțin distribuirea beneficiilor celor două subiecte și suntem de acord cu îngrijorările manifestate față de uh, rezultatele studiilor uh, de până acum. Există în continuare uh, probleme care ar putea să apară la nivel sectorial, la nivelul statelor membre. Mi se pare că nu am analizat exhaustiv acest punct. Suntem de acord și cu îndoielile manifestate față de uh, Uh, mecanismul ISDS. Nu știu, uh, se poate ca acest mecanism să apară uh, și să, să, să fie utilizat între state care au legi foarte robuste. De ce se întâmplă asta? Nu neapărat din grija față de SUA la nivel federal, ci față la nivel, uh, um, la nivel de state individuale. Pentru că nu știu în ce măsură sistemele sunt comparabile. Poate că americanii se tem că va fi greu în Europa, deci haideți să avem acest mecanism care să nu țină cont de sistemele juridice din Europa. Deci pot să apară probleme reale dacă noi vom fi de acord cu o asemenea formulă. Practic e vorba de un sistem privat versus o curte, um, uh, o instanță judecătorească publică. Și noi suntem de acord cu lista pozitivă. Chiar vom face un uh, amendament care să dezvolte această idee. Și suntem de acord și cu cei care au vorbit uh, de excluderea anumitor servicii, de exemplu serviciile publice. Asta s-a întâmplat și cu uh, directiva pentru servicii, pentru că n-am putut găsi o soluție acceptabilă pentru protejarea și includerea acestora în același timp. Cel puțin, cel puțin Uniunea Europeană ar trebui ca de data aceasta să facă ceva similar aici, ca și la directiva pentru servicii. Cu privire la libera circulație a lucrătorilor, Mm, avem uh, uh, sentimente contradictorii. Pentru că sunt lucrători care mm, pur și simplu nu se bucură de acest drept, pentru că sunt blocați în acel, într-un anumit sector. Ideea este să ne îndreptăm înspre recunoașterea reciprocă a calificărilor. Pentru că n-am acoperit uh, această problematică a recunoașterii calificărilor în Uniunea Europeană deocamdată. Iată așadar care sunt uh, îngrijorările identificate de noi în domeniul ocupării. Meren Harkin menționa și legea ocupării. Și da, am vrea și noi să vedem rezultatele și recomandările uh, OIM, uh, mai ales uh, dacă e să avem un mecanism de soluționare a litigilor în cazul în care acest acord va lua ființă. Mulțumesc. Mulțumesc. Jean Lambert a numit uh, în numele raportorului din umbră de la Vești, de aceea a primit un timp mai îndelungat de vorbire, uh, dar acum am revenit la lista de două minute și dau cuvântul următorului vorbitor. Pohibnosti. Od té smr- Mulțumesc, spune domnul Keller. Am uh, câteva dubii. Da, uh, perspectiva e următoarea, că vor fi create noi locuri de muncă, dar uh, nimic nu e sigur. Acest acord e încheiat pentru facilitarea comerțului, pentru ca întreprinderile să câștige mai mult. Și Practic, cu acest câștig, mai degrabă descurajăm crearea de locuri de muncă sau demontarea locurilor, încurajăm demontarea locurilor de muncă. Deci exact contrariul. Apoi se discută despre creșterea PIB-ului Uniunii Europene și chiar dacă ar fi așa, deși eu am mari dubii, dar chiar dacă acesta ar fi rezultatul, atunci niciun acord comercial nu ne garantează că va exista și o creștere a bunăstării societății. Pentru că nu este niciun mecanism de distribuire a bunăstării uh, inclus în acest acord. Dacă într-adevăr se ajunge la o creștere a PIB-ului european, atunci se prea poate ca aceste câștiguri să rămână la mari investitori și la marile concerne. Dacă acest tratat va fi semnat, nu mai putem să renunțăm la el, pur și simplu, să-l anulăm. Sunt câteva avantaje promise și dacă acestea nu apar, de exemplu, dacă nu crește ocuparea, dacă nu crește PIB-ul și așa mai departe, atunci, până la urmă, ne aflăm în imposibila situație de a avea acest acord la care nu mai putem renunța. Mulțumesc! Mulțumesc! Danuta Iazloviecka are cuvântul. Mulțumesc! Vreau să mulțumesc raportoarei și vreau să o felicit în același timp pentru raport. Este unul foarte comprehensiv și îmi place uh, și cum ni l-a prezentat astăzi. Jean Lambert vorbea despre recunoașterea reciprocă a calificărilor și competențelor și sunt de acord. Vreau de asemenea să ne asigurăm că îi tratăm în mod egal pe cetățenii europeni, pentru că există state membre ale Uniunii Europene uh, ai căror cetățeni au nevoie de vize pentru a merge în Statele Unite. Uh, ei bine, ce se va întâmpla cu aceștia după semnarea acordului? Pentru că vor fi uh, grav dezavantajați. Marian, vă rog, frumos să ți, uh, vă rog frumos să țineți cont de asta pentru că voi face un amendament. Domnul Schuster. Schulze. Ba nu, domnul Schulze se scuză președinta. Nu-i nimic, sunt uh, aici de mai puțin de un an, deci nu e o problemă, doamnă președintă. Două minute, scurci la obiect. e pentru... Înainte de a interveni Jean Lambert, uh, m-am gândit, iată, sunt uh, pentru prima într-o reuniune în doi ani și jumătate când nimeni de la Verzi nu vorbește, dar iată că au recuperat. Uh, sunt de acord cu uh, uh, tot ceea ce s-a spus până acum. Da, nici mie nu-mi place ideea că sunt așa de puține caractere, 1500. Vreau să repet ceea ce s-a mai spus. să se discută predutindeni în Parlament despre TTIP. Și asta contribuie mult la transparență. Raportoarea a menționat taxele vamale. Acestea nu sunt mari, într-adevăr, dar aduc cu sine avantaje și uh, să nu pierdem din vedere acest lucru. Cum a spus și domnul Schuster, sunt perfect de acord. Iată, acesta este un acord despre care se vorbește foarte mult, cel mai mult, dar este și acordul despre care Uh, se discută cu multe, multe erori și uh, opinia publică, la, la urechile opinii, opiniei publice ajung foarte multe informații greșite. Mai ales după ce am ascultat uh, și ce au spus cei de la EFDD. Uh, sunt atâtea lucruri eronate, chiar mi-am spus că nu se poate. Mai e un punct important pe care îl zăresc mereu Uh, la TTIP, e vorba de crearea de locuri de muncă și se spune, trebuie ca locurile de muncă să fie uh, mai bune. Eu vin din uh, mediul economic și toți cei uh, din acest uh, domeniu, când vorbesc despre locuri uh, de muncă, mai întâi se referă la uh, securizarea locurilor de muncă, în primul și în primul rând. Și uh, eu să știți că voi formula un amendament în uh, acest sens. Uh, pentru că dacă vrem uh, un TTIP de succes, Uh, și pe care să-l putem apăra mai târziu cu succes, trebuie ca în primul rând să ne dăm seama că e vorba de securizarea unor locuri bune de muncă în Europa. Cam atât, pentru că două minute e un timp foarte scurt. Mulțumesc! Mulțumesc, Jaime López. Muchas gracias. Eh, en primer lugar, agradecer. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult și uh, raportoarei și mulțumesc și colegilor din grupul meu care se ocupă de acest raport. Vreau să vorbesc foarte pe scurt. În primul rând, Parlamentul este obligat ca la acest raport în care opinia publică este atât de împărțită să adune cât mai multe probe, cât mai multe dovezi. Există avantaje economice, sociale și de comerț internațional și au fost menționate toate acestea, dar există și dubii și eu vreau să mă refer mai ales la dubii. În primul rând, în ceea ce privește distrugerea creativă a pieței libere. Știu că această distrugere este uh, evidentă. Un acord de liber schimb, un acord comercial are foarte multe dezavantaje. Trebuie să știm însă care sunt uh, sectoarele în care există dezavantaje. Așa se întâmplă cu globalizarea tot timpul. Și trebuie să vedem în care domenii ale structurii noastre industriale, vom aștepta, vom avea de așteptat probleme. Uh, putem să ne așteptăm la probleme, de exemplu, la contractele tarifare sau putem să ne așteptăm la faptul că sunt standarde diferite la, în ceea ce privește condițiile de muncă în Statele Unite față de Uniunea Europeană. Organizația Internațională a Muncii joacă un rol important, sau s-au dat foarte multe exemple din partea colegilor, însă aici ar însemna că am avea un fel de competiție către standardele joase și cum putem să împiedicăm așa un dumping de standarde la serviciile publice. S-a spus că trebuie protejate bunurile publice pe care de obicei în Europa noi le prețuim foarte mult deja de decenii. Un alt punct important, protecția datelor, standardele de mediu, și principiul de precauție au fost de asemenea puncte importante, toate acestea foarte diferite de către SUA. Apoi, în ceea ce privește tribunalele, am putea să creăm un mecanism care să permite investitorilor să stea deasupra legii, ceea ce nu le este permis celorlalți. Avem nevoie de un sistem cu garanții atât la nivel uh, american cât și la nivel uh, Um, de Europa și important este ce, de ce trebuie să fim împotriva unui lucru care n-ar trebui de fapt să fie în acest acord. Este adevărat, s-a spus că nu tot ceea ce se spune în această dezbatere e adevărat, însă opinia publică este foarte derutată și dezinformată și consideră că cei care pun informațiile la dispoziția oamenilor sunt de vină. Domnul Calve Chambon. Aveți cuvântul. Muchas gracias. Tendré que ser un minuto 50 segundos. Porque... Nu am decât un minut 50 acum pentru ca să vorbesc, pentru că m-am uh, epuizat înainte minutele, dar vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În ceea ce privește ceea ce a spus doamna Harkin înainte și în ceea ce privește cele spuse de către raportoarea pentru uh, aviz, am trei idei de bază pe care vreau să vi le transmit. Dacă vorbim de dezavantajele care ar putea veni din această deschidere, trebuie să comparăm ceea ce se întâmplă însă negativ și atunci când e prea mult protecționism. Deci trebuie să cântărim cele două variante, iar politicienii trebuie întotdeauna să fie cât se poate de vizionar, să gândească pe termen lung și au obligația de aceea să aibă și o, să ofere un viitor mai bun cetățenilor. Acesta este un lucru evident în ceea ce privește pericolele pentru modelul social european, cred că pericolul pentru acesta nu, sunt în, nu se află în comerț, ci se află în faptul că nu mai putem să ne permitem în curând acest sistem. Și dacă unii se îmbogățesc și alții devin mai sărași din cauza acestui sistem, e clar că lucrurile nu sunt pozitive. Se vede însă de multe ori ceea ce este negativ, așa e natura omului. Avem foarte multe instrumente pentru a putea controla, corecta și a, pentru a lucra cu solidaritate. E clar că trebuie să încercăm să măsurăm efectele pe ocupare. Avem nevoie de factori de măsurare mai buni, de indicatori, iar conceptul de ocupare și conceptul de șomaj sunt altfel percepute de partea aceasta a Atlanticului decât uh, de cealaltă. De aceea eu cred că trebuie să ținem conști de diferențiile astea diferite. Mulțumesc! Acum aș dori să dau cuvântul reprezentanților comisiei. Doamna Monica Hengsi de la DigiTrade, dacă puteți să ne dați pe scurt câteva comentarii cu privire la TTIP. Sunteți gata? Ați pregătit să faceți acest lucru? Mulțumesc, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc în primul rând doamnei Harkin pentru acest aviz, proiect de aviz pe care îl considerăm foarte valoros, este foarte valoros pentru noi ca negociatori și pentru um, dezbaterea pe care am putut să o avem, de exemplu, ieri, o dezbatere cu adevărat democratică. Vreau să vorbesc despre două aspecte despre care am vorbit. În primul rând despre joburi, uh, despre locuri de muncă. În primul rând, crearea de locuri de muncă prin uh, intermediul comerțului. Există foarte multe aspecte care merită discutate. În primul rând, uh, crearea de 30 de milioane de locuri de muncă Uh, pentru că Statele Unite sunt de, este deja cel mai mare uh, partener comercial, 5 milioane de locuri de muncă depind deja de acest comerț, însă acum vorbim de crearea adițională de locuri de muncă. Au existat uh, discuții despre comerțul cu SUA. De obicei, uh, un comerț exterior poate să aducă cu sine și comerț interior mai bun, pentru că există un input care îl creează pe celălalt și care face ca o marfă, de exemplu, să poată să circule apoi și în interiorul pieței interne. Să nu uităm că acest acord se referă la investiții și comerț, deși investițiile s-ar putea să aducă mai multe locuri de muncă. Și nu în ultimul rând creșterea importului și acesta crește locuri de, uh, locuri de muncă pentru că există energie mai ieftină, există materii prime și uh, părți uh, mai ieftine, mă rog, tot felul de alte domenii conexe. Foarte multe companii uh, sunt IMM-uri, 600.000 de, de companii și cu 6 milioane de locuri de muncă sunt implicate în acest comerț. În ceea ce privește valoarea, sigur că companiile mari, concernele, sunt cele care au două treimi din export. Însă, după cum a menționat și alt uh, vorbitor înainte, barierele comerciale sunt mai degrabă înlăturate printr-o cooperare extinsă între IMM-uri, pentru că aceasta înseamnă că se poate investi într-o țară care e foarte aproape, dar nu are bariere, dar uh, IMM-urile nu au capacitatea financiară să meargă prea departe. Ei doresc, bineînțeles, să participe la export, deci dacă vrem să avem bariere tarifare și non-tarifare, IMM-urile sunt cele care vor putea beneficia. E clar că și uh, nivelul barierelor tarifare nu este atât de ridicat ca în SUA, însă comerțul este extins, foarte extins, astfel încât și o creștere de 1 sau 2% pe ciocolată, de exemplu, sau altele ar putea să fie, facă o diferență foarte mare. Uh, Orice deschidere a pieții duce cu sine la ajustări. Noi putem estima că în cazul TTIP-ului aceasta va fi destul de limitat. De ce? Pentru că, în primul rând, este vorba de uh, locuri de muncă de nivel înalt și pentru că companiile care fac export oricum sunt destul de uh, competitive pot uh, absorbi mai multă presiune care vine din exterior de pe piața competitivității. Aceasta va trebui însă rezolvat uh, și abordat de către mecanismele normale de ajustare care există deja în statele membre. Permiteți-mi acum să vorbim despre serviciile publice și să vă dau câteva asigurări, pentru că, la fel ca și în orice alt acord uh, comercial, și a fost menționat aici CETA, Comisia dorește să negocieze un acord care să garanteze uh, posibilitatea Uniunii Europene și a statelor membre de a lua decizii despre cum doresc să-și organizeze serviciile publice. Vom avea uh, diverse rezerve, bineînțeles, în ceea ce privește anumite puncte care nu sunt încă clarificate. Fiecare stat trebuie să decide dacă dorește să, uh, să privatizeze, să outsourceze sau ce dorește să facă. Dar aceasta va fi la, statele, la îndemâna statelor membre, vor putea să-și schimbe politice și să aducă chiar uh, să delocalizeze servicii sau să le Uh, de a în concesiune. Așadar, există rezerve mai mult la statele membre, chiar mai multe rezerve în opinia publică decât la guverne. Fie că există uh, o, o listă pozitivă sau una negativă, aceasta nu va fi afectată de felul de listă pe care o avem. Ce important este să fim vigilenți atunci când vom negocia aceste prevederi și e clar că vom, am reușit să avem salvgardări uh, pentru serviciile publice în alte acorduri anterioare, fie că era vorba de o listă pozitivă, negativă sau mixtă. Permiteți-mi să vorbesc aici despre ISDS. Nu vreau să intru într-o dezbatere generală pentru că nu cred că este domeniul meu de competență oricum o fi, voi vorbi despre felul în care există o legătură între aceasta și ceea ce am spus eu înainte. Dacă, de exemplu, un guvern decide să readucă un serviciu public care fusese delocalizat către o companie privată, care fusese privatizat, uh, Um, să zicem că acea companie vrea să dea în judecată uh, statul pentru că a pierdut acel contract. Nu se poate acest lucru. Eu am fost foarte surprinsă că există în anumite, doar în anumite cazuri foarte limitate posibilitatea de a apela la acest tribunal când e vorba de discriminare sau când e vorba de pro- de proprietate inter- uh, intelectuală. Așadar, aceste tribunale ar putea fi limitate la uh, proprietatea unui investitor uh, privat, uh, străin. De fapt, numai atunci se poate apela la un ISDS. Există diverse aspecte în raportul doamnei Harkin care vorbesc despre necesitatea de reglementa uh, capitolele care se aplică orizontal la acest acord, uh, capitolele de condiționare și cred că e foarte important, de exemplu, că trebuie să se garanteze un anumit nivel de protecție în ceea ce privește serviciile sau uh, fie că e vorba de ISDS. Cred că este o recomandare foarte importantă aceasta din raport. Voi încheia cu drepturile libe, care sunt într-adevăr pentru mine un domeniu de predilecție, pentru că am negociat mai ales capitolul de dezvoltare și sustenabilitate. Vom avea diferite prevederi în acord cu privire exact la acest domeniu, pre acele prevederi de salvgardare despre care vorbeam și pe care vă că și dumneavoastră vi le doriți. Aș putea să nu fiu de acord mai degrabă de, cu faptul că se, va limita, se vor limita aceste prevederi la dumpingul social. Există o oportunitate foarte clară să schimbem oarecum măcar lumea, dacă nu foarte mult. Pentru că suntem cel de-a doua economie din lume, avem democrații și standarde foarte ridicate de drepturile, drepturile ale muncii. Deci, împreună, dacă ne obligăm la niște standarde internaționale, convențiile Organizației Internaționale ale Muncii sau alte agende în acest sens, vom putea, într-adevăr, să facem parte din cei care stabilesc standardele și drepturile muncii în lume. S-a menționat principiul de precauție. Unul din domeniile în care trebuie să discutăm este să avem prevederi foarte puternice în ceea ce privește siguranța și sănătatea. Nu am avut acest lucru în niciun acord comercial anterior. Dacă am putea să ajungem la o salvgardare a capitolului ocupațional și de sănătate, cred că acesta ar fi un element foarte important care ar duce la o îmbunătățire clară. Apoi, promoțional în față de condițional, s-a vorbit și despre acest lucru. Noi încercăm să colaborăm foarte strâns cu Organizația Internațională a Muncii, însă la studiul pe care l-am uh, citit nu am fost destul de mulțumiți de limbajul folosit. Toate acordurile, toate prevederile din uh, acest acord sunt obligatorii și de aceea se negociază atât de greu. Unul dintre ultimele capitole care se negocieze este acesta, într-adevăr. Avem mecanismul de dispută, avem uh, și uh, propunerile pe care vrem să le facem în sensul acesta a Statelor Unite. Voi uh, încheia făcând o recomandare cu privire la încurajarea societății civile. Consider că este foarte important și am văzut uh, documentul de poziție al Uniunii Europene. Noi sugerăm Statelor Unite să se înceapă un dialog structurat între cele două părți ale societății civile pentru ca să putem uh, avea un acord de implementare mai bun și să avem reprezentanți și ai confederațiilor și uniunilor sindicale. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnul Rudi de la Rue, din partea DG Employment. Doriți să adăugați? Nu, nimic. Mulțumim atunci pentru remarcile din partea DigiTrade. Doamna Harkin, poate vreți să ne spuneți ceva pe scurt. Thank you, Madam Chair. I won't even take two minutes because, first of all, I just want to thank all the colleagues. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor pentru prezentări, pentru, pentru comentarii. Sunt foarte bucuroasă să văd că există așa o percepție pozitivă în legătură cu posibilitățile pe care le aduce acest acord și vreau să mulțumesc pentru comentarii și pentru că mulți colegi au fost la conferința de ieri, cred că a fost foarte utilă, cel puțin din partea mea mi s-a părut foarte utilă. Un comentariu final aș mai vrea să fac. Am auzit că trebuie să fim curajoși în negocierile noastre și foarte afirmativi. Întrebarea este dacă putem să fim în același timp mai comercial și mai responsabili social. Cred că da. L-am ascultat pe domnul Pirinski. Trebuie să ne uităm la crearea unei uh, mai bune, un mai, mai bun mediu investițional pentru ca să schimbăm lumea măcar un pic și sunt de acord cu el și vă mulțumesc. Thank you. Mulțumesc foarte mult. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 6 martie, deci mâine la 12. Discuțiile vor avea loc pe 24 martie pe baza amendamentelor și apoi în aprilie vom vota. Amendamentele ar trebui să fie în competența Comisiei EMPL, mai ales amendamentele de Uh, iar amendamentele care țin de, bineînțeles, de ocupare, iar cele generale la INTA. Iar amendamentul pentru, uh, termenul pentru acesta este 26 martie pentru amendamentele de la INTA. Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere foarte interesantă și informațiile multe pe care le-am primit. Acum trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi și anume investiții pentru locuri de muncă și creștere economică, promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în Uniune și vreau să dau cuvântul raportorului, doamna Danuța Iașlovieca. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, stimați colegi, avizul meu este contribuția comisiei noastre la dezbaterea cu privire la cel de-al șaselea raport al de coeziune al Comisiei. Comisia a încercat să analizeze mai îndeaproape cât de eficient a fost această politică între 2007-2013 din păcate, politica de coeziune a suferit și a fost sub presiune din cauza crizei economice și financiare. În multe regiuni s-au putut păstra investițiile și rata de investiții, dar în general șomajul a crescut, mai ales la tineri. Dar și, șoma, și sărăcia a fost uh, în creștere și excluderea sociale. Din 2007, investițiile în Uniunea Europeană au crescut au scăzut, îmi cer scuze, cu 15, 50%, iar fără fondurile structurale această um, reducere a investițiilor ar fi chiar mai ridicată. Politica de coeziune este și va rămâne o branșă importantă a politicii Uniunii Europene pentru că ea poate să combată consecințele negative ale crizei financiare și economice. Cu toate acestea trebuie să ne gândim la marja de manevră a acestei politici și să încercăm să o folosim la maxim. Vreau să mă concentrez pe patru domenii pe care le-am menționat în aviz. Crearea de locuri de muncă, șomajul la tineri, fondul social și Fondul European pentru Investiții Strategice. Aș vrea să le trec în revistă pe toate. În primul rând, crearea de locuri de muncă. Fondul uh, European de Dezvoltare Regională înseamnă 6.000 de locuri de muncă suplimentare. În aceeași uh, domeniu, în, a, în aceeași uh, perioadă, am avut încă 7,2 milioane de locuri de muncă. Politica de coeziune ar trebui să reacționeze așadar la problemele mai urgente și aceste probleme astăzi sunt uh, ocuparea și creșterea. Trebuie așadar să îmbunătățim potențialul uh, pe care îl aduce cu sine fondul structural, pentru că acesta a creat locuri de muncă suplimentare. Apoi, în ceea ce privește șomajul la tineri, acesta ne face să tremurăm absolut când vedem care sunt uh, valorile acestuia, pentru că tinerii se văd, sunt foarte des uh, excluși din societate pe termen lung și uh, cad în sărăcie foarte repede. Statele membre nu utilizează suficient inițiativa pentru locuri de muncă a tinerilor. Sper că um, acel miliard de euro care a fost prevăzut în cadrul prefinanțării să permită să mobilizăm uh, fondurile și să folosim uh, mai multe persoane care au mai puțin de 30 de ani. În ceea ce privește Fondul Social European, în ciuda unui uh, șomaj fără precedent, astăzi în Europa 2 milioane de locuri de muncă nu sunt acoperite din cauza unei lipse de calificări la, loc, la lucrători. FSE-ul este un instrument care poate să susțină formarea și recalificarea uh, și joacă un rol foarte important. Cel de-al patrulea punct este Fondul European pentru Investiții Strategice. După o lungă perioadă care a fost absolut necesară de economii, de consultări în domeniul financiar, a venit acum momentul să investim și să susținem investitorii. În acest context, va trebui să susținem eforturile pe care le face Comisia Europeană și să încercăm să susținem și uh, crearea FC. Acest instrument uh, pentru investiții strategice împreună cu fondurile structurale va fi instrumentul care ne va permite să creăm 1,3 miliarde de locuri de muncă suplimentare. Eu vă mulțumesc foarte mult și aștept comentariile dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum vreau să dau cuvântul raportorilor din umbră. În primul rând, Eva Caile, care este un nou membru supleant în această comisie. Mulțumesc foarte mult, spune doamna Caili. Mulțumesc foarte mult uh, doamnei raportor pentru activitatea sa pe acest aviz. Am fost foarte mulțumiți uh, de faptul că fondurile europene sunt menționate deja ca sursă pentru crearea de locuri de muncă. După cum știți, poziția noastră este că trebuie să investim mai mult în această direcție, mai ales în ceea ce privește crearea de locuri de muncă de calitate. Am subliniat importanța locurilor de calitate, mai ales pentru tineri. Nu ne referim aici la uh, crearea de locuri de muncă ca atare, ci ne referim la crearea de locuri mai, de, mai muncă, care, de muncă care cu adevărat să acopere um, nevoia pe termen scurt și pe termen lung. După experiența pe care am văzut-o, Grecia are peste 50% chiar rată de șomaj la tineri, un subiect extrem de sensibil și mă bucur foarte mult că acum, în al doilea aliniat al avizului pe care l-am citit, se vorbește despre acest lucru. Aș vrea însă să adăugăm anumite puncte cât se poate de valoroase care credem noi că poate să se bucure și de un acord. Când vorbim de șomaj, trebuie să ținem cont de dimensiunea de gen a șomajului Statisticile arată că femeile sunt cele care caută mult mai mult timp un loc de muncă și care își găsesc mai greu un loc pe piața muncii decât bărbații. Ele sunt și cele care au fost mai lovite de criza financiară. Să nu mai vorbim de diferența salarială și de dezavantajele pe care le au femeile din cauza acestor, de acestor dezechilibre. La același lucru se poate spune și despre alte grupuri minoritare în Europa, care sunt uh, susceptibile să fie primele lovite de șomaj. Avem nevoie de standarde de calitate în ceea ce privește drepturile de ocupare și să nu folosim uh, criza financiară ca o scuză pentru a putea, de fapt, uh, face dumping cu aceste drepturi. Mai ales atunci când vorbim, de exemplu, de Europa de Sud și țările din Europa de Sud în care piața muncii a fost foarte lovită de criză un salariu minim în aceste țări, mai ales, ar putea fi uh, o măsură crucială. Trebuie de asemenea să investigăm uh, efectele măsurilor de austeritate pe diferitele piețe ale Uni- muncii ale Uniunii pentru a crea un spațiu fiscal comun și pentru a putea amortiza efectul uh, șomajului pe termen lung. Ceea ce necesităm de asemenea, ceea ce, de ce avem nevoie este de o procedură inclusivă asupra creșterii. Avem nevoie de creștere care aduce la o reducere a șomajului. Creșterea și locurile de muncă nu sunt întotdeauna legate linear. EFSI-ul, care este un fond foarte promițător, are un rol foarte important de jucat și uh, trebuie să nu uităm că trebuie subliniat acest rol în ceea ce privește investițiile, investițiile care creează locuri de muncă și nu neapărat investiții care nu creează locuri de muncă, pentru că în momentul în care se termină acest fond EFSI, va trebui să avem investiții care să ne permită o creare permanentă în continuarea locurilor de muncă. Un alt aspect care trebuie să fie implicat este cel legat de uh, noile tehnologii de TIC și de crearea de noi locuri de muncă în TIC în Europa, mai ales acestea vizând tinerele generații, dar a menționat și aspectele de gen, pentru că ele ne pot ajuta, aceste noi tehnologii, să creăm locuri de muncă care sunt mai flexibile și care oferă ore de muncă mai flexibile, un orar mai flexibil. Un um, instrument util pe care trebuie să-l folosim așadar și să încercăm să reducem șomajul în uh, legătură cu agenda digitală și orizontul 2020. Să încercăm așadar să stabilim aceste obiective și să nu reducem și mai mult uh, aceste obiective. După cum spuneam, aș mai vrea să adaug și că crearea locurilor de muncă trebuie să se bazeze pe convergență în Europa. O, un rezultat al crizei financiare a fost, după cum am spus, o dezintegrare a societății pe care trebuie să o re... acum să încercăm să o resudăm. Bazându-ne mai ales pe le-am mai discutat deja, vă mulțumesc oricum foarte mult pentru acest proiect de aviz foarte bun. Mulțumesc! Thank you, and now I'll give the floor to... Uh, mulțumesc! Dau cuvântul unui nou membru supleant în comisia noastră, Amit Bashir de la ECR. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și vă mulțumesc pentru cuvintele de bun venit de la ultima întâlnire a comisiei noastre. Aștept cu nerăbdare să conlucrez cu colegii mei pe viitor și aș vrea să mulțumesc raportorului pentru activitate. Salut uh, faptul că se pune accentul pe crearea de locuri de muncă. Eu, uh, mare parte a vieții mele profesionale, am deținut, de fapt, o mică afacere și am văzut exact ce înseamnă uh, potențialul de uh, creștere. E vital ca uh, ajutorul oferit uh, IMM-urilor uh, pentru a obține acest uh, obiectiv să fie bine punctat în text. Voi face amendamente în acest sens. E regretabil faptul că fondurile europene nu sunt utilizate uh, cu cea mai mare eficiență. Eu cred că trebuie să ne axăm pe eficiență și pe o mai bună reglementare și să ne asigurăm de faptul că ne îndreptăm în continuare pe uh, înspre o politică orientată pe, către rezultate. În opinia mea, politica de coeziune n-ar trebui să ofere subvenții afacerilor um, neviabile. Dacă vrem creștere și ocupare, atunci trebuie să ne axăm pe crearea unui mediu propice, din punct de vedere uh, antreprenorial, pentru uh, ca rezultatul să fie IMM-uri competitive, colana vertebrală a uh, economiilor noastre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, spune președinta. Tania González Peñas de la Goengel. Mulțumesc! Mulțumesc uh, raportoarei pentru acest text. Sunt de acord că uh, există efecte negative pentru cheltuieli, pentru tot ceea ce se întâmplă la capitolul cheltuieli în spațiul public și tocmai de aceea sunt atât de importante fondurile de coeziune. Strategia însă trebuie reorientată uh, pentru că astfel să ajungem la rata de ocupare de 75%, dacă nu vom rata acest obiectiv. Și trebuie să facem tot posibilul pentru a spori acele fonduri care încurajează ocuparea, mai ales în uh, acele state, adesea cele din Sud, în care rata șomajului este în floare. E un lucru care se aplică statului meu de proveniență. Șomajul în rândul tinerilor este de peste 50%. Dar n-are niciun rost să aruncăm uh, cu bani înspre problemă. Cel mai bine este să uh, investim banii în crearea unor locuri de muncă de calitate se spunea că banii existenței ar trebui utilizați mai bine și mai repede, mai ales în vederea combaterii șomajului în rândul tinerilor. Da, e, o, uh, e un principiu foarte bun, mult mai bun decât întregul program. E un program care a pornit de la o premisă greșită, pentru că se pleacă de la problema că că tinerii nu sunt suficient de flexibili și că nu acceptă locuri de muncă. Dar nu e așa. În primul rând, nu există suficiente locuri de muncă. În Spania sunt uh, susținute programe inițiate de McDonald's. Pe păi eu nu prea cred că McDonald's e un uh, e o întreprindere care oferă locuri de muncă calitative. Ba din potrivă, e vorba de condiții precare de muncă și de încurajarea acestora până la urmă ar trebui să mizăm pe niște relații stabile de muncă, de, relații stabile de muncă, să fie contracte pe termen lung, nu condiții precare și contracte uh, pe termen limitat. Mi se spune că, da, se creează locuri de muncă, dar cifrele indică o altă poveste. Locurile de muncă create în 2008 au fost precare. Doar 8% din contractele de muncă din 2014, de exemplu, erau pe termen nedeterminat. Deci, uh, faptul că locul de muncă devin din ce în ce mai puțin uh, uh, demne și faptul că contractele sunt din ce în ce mai scurte, deci pe termen predeterminat, reprezintă o problemă. Cum putem așadar să utilizăm aceste fonduri în așa fel încât să încurajăm întreprinderi să rămână în Europa, să producă aici, să creeze locuri de muncă în această nouă eră a industrializării. Mulțumesc! Mulțumesc, Jean Lambert. Mulțumesc, vorbesc în numele raportorului nostru din, um- din umbră, Monica. Monica vrea să mulțumesc uh, raportorului pentru muncă. Consideră că avizul este un punct bun de pornire pentru o dezbatere ulterioară arată foarte important, arată cât de importantă este politica de coeziune, mai ales acum în uh, vremuri de criză, așa cum arătați și la șaselea raport pe coeziune. Coeziunea ar trebui consolidată în general, cu precădere în sectorul social și suntem de acord cu ce s-a spus despre munca decentă. Nu trebuie doar să rezolvăm problema șomajului, ci și pe cea a excluziunii sociale. Să subliniem corect problema și să încorporăm totul în obiectivele Europa 2020. Nu doar obiective cu privire la ocupare, ci și altele. Cum au spus colegii mei, e și o chestiune de uh, egalitate de gen, uh, probleme de mediu și sărăcie. Uh, Nu există niciun angajament obligatoriu până la urmă și nu se urmărește uh, coeziunea teritorială. Mie mi se pare că ar trebui să punem aceste lucruri uh, în legătură unele cu celelalte. Avem studiul OIM care ne arată că investițiile sunt uh, um, țintite către um, regiunile Uh, unde șomajul este mare și dacă se întâmplă asta, atunci beneficiile sunt, de toate, uh, sunt multifacetate. Vrem și noi să vedem uh, subliniată importanța IMM-urilor, nu doar aici, ci în general când discutăm despre obiectivele 2020. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Sofia Libeiro. Mulțumesc! În primul rând, o felicit pe Danuta pentru ce face și subliniez nevoia de a ne axa pe incluziune socială și pe ocupare. Ei sunt lucruri vitale pentru Uniunea Europeană la ora actuală, mai ales uh, pentru cele mai uh, problematice regiuni unde nu există suficientă creștere economică. Vrem o creștere durabilă deoarece trebuie ca paradigmele să se schimbe. Ratele de executare trebuie privite din altă perspectivă, pentru ca uh, imaginea să fie mult mai clară și în termeni social, nu doar economici. Ne interesează și creșterea socială. Dată fiind această nouă realitate, uh, statele membre pot să facă niște alegeri foarte clare ca să-și dea seama încotro se îndreaptă. Deci asta care este problema pentru statele membre și pentru regiuni. Trebuie să implicăm, să implicăm și partenerii sociali, să discutăm cu societatea civilă și cu autoritățile locale. Deci, sunt de acord cu Comisia că trebuie să ne construim politicile în baza codului de conduită european. Un bun punct de pornire. Dar mă îngrijorează și analiza comisiei aici. Sunt câteva propuneri de educație și pregătire profesională. Mi se pare că nu se axează acestea suficient pe tineri. Dacă vrem, într-adevăr, 315 de miliarde investite corect, atunci să ne axăm și pe celelalte elemente, să reducem disparitățile socioteritoriale. E important așadar să rămânem în continuare flexibili în abordarea noastră, Parlamentul European să fie implicat, iar regulile să fie clare, mai ales în ceea ce privește evaluarea programelor. Trebuie criterii de evaluare și oamenii trebuie să le cunoască de la bun început. Să ne ajungem la evaluarea la jumătatea perioadei și să ne dăm seama că uh, regulile n-au fost uh, respectate de la bun început. Va fi prea târziu. Da, principiul subsidiarității primează, dar trebuie să existe o monitorizare constantă, cu impact social cu tot. Adminteri, riscăm să existe discrepanțe sociale și acestea să ia amploare până ce sunt dezavantajate tocmai acele state membre care sunt acum în poziția cea mai grea, pentru că nu au o dezvoltare socioeconomică. E un subiect uh, uh, sensibil pentru mine, pentru că eu sunt dintr-o regiune ultraperiferică din Azore și iată, situația e grea. Odată pentru că asta e poziția noastră și uh, apoi pentru că trebuie să concurăm cu celelalte regiuni europene. Și vrem să concurăm, deci trebuie să uh, respectăm niște indicatori socioeconomici și trebuie să existe o monitorizare continuă pentru a urmări implementarea fondurilor. Dacă nu, Uniunea Europeană ce face? Va fi uh, privită ca fiind mai degrabă o povară decât un sprijin. Mulțumesc. Următorul vorbitor. Thomas Mann. Mulțumesc, Danuta. Iată, e al doilea raport pe care îl prezinți astăzi. Argumentul suprem este că vrem să promovăm coeziunea teritorială. Deci regiunile ultraperiferice, bineînțeles, trebuie să profite la fel de mult ca și altele, dar uh, nu e vorba doar de distribuirea de bani, trebuie să-i motivăm pe oameni pentru a crea locuri de muncă și pentru ca IMM-urile să fie în măsură uh, să um, rămână competitive și să sporească competitivitatea prin produsele pe care le oferă. Există organizații care ne pot ajuta în acest sens și mi se pare un element crucial aici. Aceste fonduri de coeziune au, își au rostul lor, chit că uh, evaluarea este adesea o critică în anumite state membre, dar dacă n-ar exista aceste fonduri de coeziune, nu s-ar întâmpla nimic, pentru că uh, Uh, statele membre au uh, programe de combatere a sărăciei, dar nu sunt suficient alimentate. E important, de exemplu, să uh, avem în vedere și proiectele cu un grad mai mare de risc. Ce se întâmplă, de exemplu, cu microfinanțarea? Să îi avem în vedere bine țintit pe cei care vin cu o idee, cu un produs despre care nu se știe exact cum uh, va evolua pe piață. Nu avem garanția durabilității neapărat, dar eu cred că asumarea unui anumit risc trebuie să nu fie uh, eliminată de, pe masă, de la masa negocierilor. De ce nu funcționează inițiativa pentru tineret? Vă spun eu, deoarece administrarea acestor bani este neclară în multe state membre. Există uh, un dute vino instituțional și tinerii uh, așteaptă mai mult decât promisiuni. Uh, și vor să vadă exact ce se face pentru combaterea șomajului în rândul tineretului. E un lucru, e un domeniu unde mai sunt multe de făcut. Colega de la GUE, colega din Spania, ne-a spus foarte uh, clar cât de grea este problema. De fapt, uh, are de-a face cu uh, ceea ce prevăzut inițiativa pentru tineret, cu educație și formare ulterioară. În Spania de-abia acum începe educația duală. În anumite state avem deja o experiență foarte bună cu asta. Uh, Uh, deci școala și uh, mediul practic merg mână în mână. Vrem educație, da, și nu vrem niciun fel de mismatching, nu vrem uh, dobândirea de competențe de care să nu fie nevoie pe piață. Lucrurile acestea trebuie să meargă mână în mână, printr-o sinergie și echilibrare a educației și a formării cu uh, piața muncii. Sigur că rezultatele uh, nu se vor vedea imediat, dar pe termen lung uh, sunt garantate. Și mă bucur că există aceste inițiative, mă bucur că sunt programe concrete de promovare, nu uh, în studii, ci acolo, la fața locului, în statele membre unde este nevoie. Avem nevoie de aceste fonduri uh, urgent. Și unele state membre trebuie să priceapă că aici este valoarea adăugată europeană. Sigur că trebuie să ne aducem și noi contribuția pentru ca asta să se întâmple. Mulțumesc. Doamna Soiderova are cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc raportoarei. eu aș vrea să mă refer la problematica măsurării evoluției acestor programe, a implementării lor. Valorificarea acestor investiții se poate face doar în momentul în care ne dăm seama că lucrurile merg bine. Discutăm despre niște sume uriașe până la urmă. la Comisia FAM ne axăm, de exemplu, pe egalitatea de gen, pe chestiuni specifice uh, genului. Ne interesează, de exemplu, concediul de maternitate și participarea femeilor la piața muncii. Să fie și aceste elemente parte integrantă a uh, textului nostru. Și acum o am o întrebare către comisie, pentru că sunt surprinsă, totuși. Uh, președinta o sfătuiește pe eurodeputat, doamne de eurodeputat să nu mai stea atât de aproape de microfon. Deci am o întrebare către uh, reprezentanta comisiei. M-a surprins faptul că se prevede o creștere a mijloacelor publice cu 72%, asta într-o vreme în care prioritatea reformelor în administrație era valabilă pentru 2008-2013. Plec de la premisa că aceste mijloace au fost uh, epuizate corespunzător și acum ce se întâmplă? Apare un transfer către următorul program pentru că Iată, uh, am văzut că mijloacele financiare prevăzute au sporit și aș vrea o explicație. Mulțumesc. Are cuvântul acum raportoarea Iașloviețca. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc tuturor eurodeputaților pentru avize, pentru comentarii. O să țin uh, cont de tot ceea ce ați spus și aștept uh, cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră. La ceea ce a spus doamna Kylie. Am câteva dubii și o să vă și explic. Doamna Kylie ne-a spus că sunt diferențe mari între statele membre la nivel de remunerare. Cercetarea, studiile arată că în majoritatea cazurilor, reducerea remunerării în uh, contextul crizei a dus la creșterea profitului. Deci profitul a crescut, dar fără investiție. Nu există investiție în pregătire, în training. Nu există investiție în productivitate. Studiile iarăși arată că managerii, antreprenorii nu participă la training. Noi tot vorbim despre pregătirea Uh, de bază garantată lucrătorilor, dar iată că nu facem absolut nimic pentru a ne asigura că întreprinderile, că cei de la conducere, managerii și ei se bucură de aceeași pregătire pentru că lumea e într-o continuă schimbare. Și de aceea eu am aici mari rezerve. Poate că ar fi bine să discutăm și despre acest lucru și să introducem ceva în text și despre asta, pentru ca productivitatea lucrătorilor să sporească, pentru că acest lucru va duce implicit și la salarii sporite. Mulțumesc pentru uh, contribuții, aștept cu nerăbdare să cooperăm. Mulțumim, doamna Iașlovieca. Termenul pentru amendamente este pe 10 martie, la ora prânzului votul la EMPL um, pe 16 aprilie, votul la regii mm, pe 4 5 uh, martie. Uh, mai, mă scuzați, mai. Acestea fiind spuse, trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi. E vorba de liniile directoare pentru ocupare. Este un prim schimb de opinii pe marginea propunerii legislative adoptate de Comisie pe 2 martie. Liniile directoare sunt revizuite pentru prima dată din 2010, iar Parlamentul este consultat. Ce înseamnă asta? Putem doar să facem amendamente la text. Și tocmai de aceea invităm Comisia și șefii de unitate de la Digi Employment șeful de unitate Regi Employment, uh, să ne prezinte mai întâi subiectul. Aveți cuvântul. Thank you, Madam President. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați eurodeputați, da, la începutul acestei săptămâni Comisia a adoptat un nou set de linii directoare integrate pentru politici economice ample uh, și pentru politici de ocupare. Am uh, onoarea de a vi le prezenta astăzi aici. sunt uh, legături strâns legate de uh, întreaga politică de ocupare, dar există două instrumente distincte care apar aici pentru ca Parlamentul European să aibă un rol mai mare în ceea ce privește implementarea acestor linii directoare. Comisia se consultă așadar cu Parlamentul. Punctul de pornire. Liniile directoare pentru ocupare au fost uh, ado uh, adoptate uh, într-un pachet integrat în anul 2010, punând, ținând cont de strategia Europa 2020, iar în 2010 s-a decis că aceste linii integrate vor rămâne stabile până în 2014. Vin în sprijinul creșterii inteligente, durabile și inclusive, și însoțesc, însoțesc coordonarea prin semestrul european. Sunt linii directoare integrate care trasează conturul pentru coordonarea politică în statele membre, oferind o uh, bază pentru recomandările specifice fiecărui stat membru în parte, așa cum rezultă din semestrul european. Se va întâmpla asta în mai-iunie, cu adoptare în Consiliu la finele lunii iunie. Ce s-a schimbat? Cu adoptarea noilor uh, linii directoare integrate, Comisia preia moștenirea crizei și o traduce într-o politică de uh, redresare durabilă cu creare de locuri de muncă. Noul set ilustrează noua abordare față de uh, strategii cu investiții, reformă structurală și răspundere fiscală. Totul este încadrat în liniile uh, ample de orientare economică. Vrem uh, să avem, după cum am spus, uh, reforme structurale, um, să sporim investițiile, să Uh, înlăturăm obstacolele din calea creșterii în plan european și să îmbunătățim durabilitatea și creșterea um, uh, accesibilității finanțelor publice. Iar în ceea ce privește liniile directoare pentru ocupare, <coughs> asta înseamnă că acestea acoperă uh, piața muncii. în patru domenii. Sporirea cererii de uh, locuri de muncă, îmbunătățirea uh, competențelor, îmbunătățirea funcționării piețelor și uh, oferirea de șanse egale și echitate. Rând pe rând voi trece în revistă toate aceste puncte. Mai întâi, uh, sporirea cererii de muncă. Aici uh, venim uh, cu orientări pentru crearea de locuri de muncă, pentru impozitare și uh, pentru salarizare. Vrem să îmbunătățim povara fiscală și situația salariilor minime. Al doilea domeniu e vorba de situația competențelor pe piața muncii. Comisia propune să um, îmbunătățească nivelul pregătirilor cu participare la cursuri, cu sisteme de educație și formare și uh, cu abordarea problemei uh, uh, șomajului pe termen lung și șomajului în rândul tinerilor. Vrem participare la piață, la muncii, vrem ca nivelul productivității să sporească, la fel și nivelul competențelor și vrem strategii de reducere a șomajului pe termen lung. Al treilea domeniu cheie este, la o mai, este cel al mai bunei funcționări a pieței muncii. Oferim o direcție aici pentru a reduce segmentarea, pentru a îmbunătăți măsuri active pe piață și mobilitatea muncii. Comisia vrea un mediu de muncă flexibil uh, care să ofere protecție și ocupare calitativă cu măsuri active și pasive și cu sprijin pentru libera circulație a lucrătorilor. Și în al patrulea rând, ultimul, în ultimul rând de fapt, vrem să combatem uh, sărăcia și să promovăm uh, echitatea și șansele egale. Aici uh, e vorba, de fapt, despre modernizarea sistemelor de securitate socială, oferind protecție la toate nivelurile că e vorba uh, la angajare, la pensionare sau în caz de boală. Vrem șanse egale, bineînțeles, și vrem un serviciu care să faciliteze uh, uh, incluziunea. Cu această propunere putem să începem o dezbatere. În trecut, aceste schimburi de opinie au fost uh, foarte bune cu uh, membrii Parlamentului European. Eu, directorul meu, directorul meu general, comisarul meu, așteptăm cu nerăbdare aceste schimburi de opinii cu obiectivul de a avea cel mai uh, relevant set de linii directoare pentru toate statele membre, pentru ca mai apoi să vedem un progres. În termeni calendaristici, iată ce sperăm noi. Vrem ca adoptarea să aibă loc cândva în iunie 2015. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și în numele Comisiei aștept cu nerăbdare primele dumneavoastră reacții. Mulțumesc, acum dau cuvântul doamnei raportor de la grupul EFTD, doamna Ageia. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și comisiei care ne-a prezentat um, subiectul. Eu aș vrea să mă concentrez mai ales asupra acelor patru indicații pe care ne le-a prezentat Comisia și dați-mi voie să fac câteva observații. Vorbim despre presiune fiscală și spunem că aceasta ar trebui să fie transferată de la ocupare la alte surse de impozitare. Vrem să vorbim și despre o omogeneizare a taxelor uh, și a impozitelor căci unul dintre fenomenele care au declanșat criza este și această lipsă de omogeneitate uh, între politicile fiscale europene. Este inutil să transfer această povară a fiscalității dacă apoi rămâne o inegalitate majoră între diferitele țări, pentru că atunci nu uh, pui capăt de localizărilor și nici uh, creșterii ratei șomajului. Să trecem acum la reformele structurale eu tot aud uh, acest refren, reforme structurale, răspundere, responsabilitate bugetară. Cum poți să creezi locuri de muncă dacă ceea ce cerem noi statelor membre este doar să dea dovadă de simțul răspunderii în ceea ce privește bugetul, să facă reforme și să fie reforme structurale care nu ne permit să creăm noi locuri de muncă. Nu trebuie să uităm că această criză economică pe care mulți o definesc ca fiind doar uh, uh, specifică țelor din sudul Europei, produce șocuri asimetrice care mai devreme sau mai târziu se vor răsfrânge asupra tuturor țelor europene. Deci cei care se întâmpină, întâmpină dificultăți majore, mai ales din cauza șomajului foarte mare sau a, a sărăciei, ei bine, aceste efecte, aceste șocuri asimetrice vor avea o consecință și asupra celorlalte state. Deci a interveni în mod mai eficient în acele țări care ar fi trebuit să dea dovadă de simțul răspundere, care ar fi trebuit să-și reducă datoriile, ei bine, Tocmai pe acestea trebuie să le ajutați ca să-și rezolve problema șomajului dacă nu vreți ca Um, apoi să fiți și dumneavoastră afectați. În ce privește șomajul și ocuparea, eu m-aș aștepta la niște indicații clare, tocmai ca să găsim o cale de ieșire din această situație de criză a locurilor de muncă. Constat cu plăcere că se vorbește despre un um, sprijin acordat șomerilor. Vorbim despre șomeri, despre tinerii care nu au un loc de muncă, dar să vorbim și de șomerii de lungă durată, șomerii care nu reușesc să reintre pe piața muncii. Există milioane de cetățeni cu vârste cuprinse între 40 și 50 de ani, care acum sunt excluși de pe piața muncii și care nu au deloc posibilitatea de a fi reintegrați pe piața muncii și nici măcar nu mai au dreptul la politici um, eficiente de sprijin și nici măcar nu mai au un venit din cauza că nu au un loc de muncă. În ce privește protecțiile sociale care să fie mai um, armonizate, mai omogene, Mie nu-mi desplace ideea subsidiarității și a Europei solidare, dar ar fi bine ca Europa să dea cu adevărat dovadă de solidaritate. Aud vorbindu-se despre salarii și despre productivitate, dar haideți să vorbim despre sprijinirea productivității, stimulente pentru productivitate, să facem investiții eficiente în IMM-uri, să susținem uh, um, noile întreprinderi, să-i susținem pe tinerii care au um, uh, idei uh, um, noi. Poate că Așa, ar fi mult mai bine decât să ne mulțumim cu măsurarea uh, nivelului productivității, un etalon destul de restrictiv. Mobilitatea. Mobilitatea și restricționarea mobilității. Eu cred că mobilitatea trebuie să fie o alegere. Munca nu este doar o obligație, este și o posibilitate oferită oamenilor de a trăi în mod demn. Dacă eu ca cetățean în deplină libertate hotărăsc să caut o oportunitate într-o altă țară, cred că uh, am dreptul să aleg oportunitatea care îmi convine cel mai mult. Dacă eu, un tată de familie, sunt obligat să mă mut într-o altă țară, atunci nu mai cred că este vorba despre mobilitate. Să vorbim și despre o formă de ajutor care devine apoi o povară dar poate fi văzută și ca un angajament, un angajament pe care noi, Comisia Europeană, noi, deputații europeni, trebuie să ne-l asumăm uh, față de cetățeni, să le acordăm prestații sociale care să le permită să trăiască o viață demnă. Sărăcia absolută, mizeria au devenit uh, realități în Europa și este uh, ciudat să constatăm că nu există niciun fel de indicatori în ce privește sărăcia absolută. Nimeni nu poate să nege acest lucru. Există țări în Europa în care foametea, lipsa hranei sunt realități zilnice pentru foarte mulți cetățeni. Mie mi-ar place să am date precise despre această stare de lucruri. Să nu comitem și în acest caz aceeași greșeală, să nu permitem cetățenilor să se facă auziți. Să nu fim o Europa care te obligă să, te obligă să înghiți decizii improbabile și greu de pus în aplicare. Instituția noastră are o datorie. Noi toți, membrii Parlamentului European, avem un angajament de respectat față de cetățeni, cum mai spuneam sunt cât se poate de deschisă mm, colaborării cu raportorii din umbră și sper să reușim să rezolvăm o problemă care a luat o amploare nemai întâlnită. Și încă o dată să nu credeți că este o problemă care vizează sau privește doar țările din Sud, va fi de actualitate pentru tot restul Europei în curând. Mulțumesc, domnul Rebach. Are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Pot să vorbesc foarte pe scurt. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru prezentare. Cred că a vorbit despre cele mai importante elemente. Punctele principale ale Comisiei sunt investiții și reformele structurale, dar și o politică fiscală responsabilă, iar uh, Comisia a intervenit cu scopul de a avea o Europa mai justă, mai corectă și pentru ca să creeze locuri de muncă. Ea ne oferă aceste linii directoare și cred că ceea ce statele membre trebuie să facă este să, își, să contribuie și ele cu o parte importantă la nivel național, o parte importantă de măsuri. Uh, Important cred că este de asemenea și să vedem care sunt obiectivele strategiei 2020 pe care să nu le uităm pe parcurs și când spun obiectivele, bineînțeles că le cunoaștem, știm că e vorba de competitivitate și um, o mai puțină excludere socială, creștere economică și uh, o Europa mai socială în general, însă trebuie să spun că, din păcate, dacă ne uităm înapoi la ultimii cinci ani, de exemplu, în foarte multe domenii nu am atins aceste obiective. Și probabil că nici până în 2020 nu o să le atingem, mai ales în ceea ce privește ocuparea și sărăcia, excluderea socială și problemele legate de ele. E foarte regretabil, dar cu aceste linii directoare va fi nevoie de state membre de statele membre care să facă măsuri, să ia măsuri foarte multe complementare. În momentul de față nu vom putea atinge obiectivele dacă nu contribuie și ele concret pentru ca să atingem totuși aceste obiective. Mă bucur de colaborare cu raportoarea. Dumnea ei uh, a spus deja foarte multe în contribuția dinainte. Se poate discuta, putem să ne mai gândim și să ne mai întâlnim pentru ca să facem propuneri uh, de soluții pentru ca acest raport să fie unul bun. Mulțumesc! Thank you, Maria Jau Rodriguez. Mulțumesc, Maria Joao Rodriguez. Mulțumesc. group considers this, uh... Grupul S și D consideră că aceste linii directoare sunt într-adevăr un proces important. Pentru noi, ceea ce contează este să îmbunătățim coordonarea dintre statele membre pentru a atinge obiectivele noastre comune și a ne îmbunătăți legitimitatea democratică, mai ales și în legătură cu Parlamentul European aici. Considerăm că această updatare este necesară pentru că liniile directoare pentru ocupare, cum au fost ele în 2010, sunt depășite de situație. Așa cum a subliniat și reprezentantul Comisiei, ceea ce contează este să putem adapta aceste linii directoare la noua situație, care este foarte diferită și situația economică și criza economică sunt foarte îngrijorătoare. Iar obiectivele 2020 pentru ocupare și pentru combaterea sărăciei sociale nu au fost deloc atinse. Din contră, se fac pași înapoi în ceea ce privește aceste ținte. Salutăm aceste eforturi de updatare ale liniilor directoare. Considerăm că aceste orientări trebuie să fie îmbunătățite față de cele dinainte. Cu toate acestea vreau să fac câteva comentare. Problemele pe care le avem cu inegalitatea socială se referă la uh, partea economică mai ales. Trebuie să vorbim despre investiții, în primul rând, și trebuie să ne asigurăm că investițiile sunt combinate cu reformele în toate liniile directoare. Dacă investițiile nu pot fi luate în serios, atunci n-ar ar trebui, să fie, uh, n-ar trebui să fie formulate așa. În mixul de politici care a fost uh, propus de către comisie, Trebuie de asemenea să subliniem rolul cererii. Trebuie să încercăm să avem mai multe investiții, să folosim mai multe reforme și să îmbunătățim cererea. Știu că spuneți că aceasta va fi primul, acesta va fi primul ghid cu adevărat pentru ocupare, ceea ce e un lucru pozitiv. Vreau să fac câteva comentarii cu privire la liniile directoare specifice. În legătură cu primele uh, orientări cu privire la cerere, am menționat rolul uh, salariului minim și e foarte important să reducem uh, sărăcia în interiorul Uniunii, ceea ce înseamnă și să ținem cont de nevoia de competitivitate, dar trebuie să avem grijă că nu putem să acceptăm să reducem costurile de muncă ca o metodă principală de îmbunătățire a competitivității. Nu putem să acceptăm soluții de devaluare internă, așa cum s-a întâmplat uh, în statele membre în ultimii ani. În al doilea rând, în ceea ce privește partea de ofertă, adică orientarea 6, când vorbim de șomajul la tineri, programele de garanție pentru tineri sunt importante, dar trebuie să subliniem că problema cea mai mare pe care o avem în aceste țări se referă la crearea de locuri de muncă. În legătură cu orientarea 7, da, avem, trebuie să abordăm uh, segmentarea, dar în același timp nu avem uh, o spirală negativă în calitatea ocupării. În aceeași linie directoare sau orientare trebuie să îmbunătățim mobilitatea, dar trebuie în același timp să și evităm mobilitatea forțată și mai ales fuga de creiere, așa cum se întâmplă ea, de fuga creierelor sau așa cum se întâmplă ea în multe părți ale Europei. Deși suntem în uh, Comisia pentru Ocupare, trebuie să avem grijă ca colegii noștri de la Comisia Economică să nu contravină acestor orientări, pentru că și cele economice sunt la fel de importante și au uh, eleme, conține elemente de uh, piața muncii, de locuri de muncă și de reforme. Avem așadar linii directoare economice, dar ele sunt legate. Cred că acesta este un lucru pozitiv și trebuie să îmbunătățim activitatea noastră împreună cu colegii de la Econ. Thank you. I'll give the floor to Renate. Mulțumesc, îi dau cuvântul doamnei Renate Weber din partea ALDE. Vă mulțumesc, doamna președinte. După ce am ascultat ce au avut de spus colegii care au luat cuvântul înaintea mea, înțeleg că vor fi niște negocieri foarte interesante. Eu însă nu sunt neapărat de acord cu toate cele spuse. Mulțumesc uh, Comisiei Europene pentru prezentare, dar de fapt ne-a dat numai titlurile acestor linii de orientare. Dar așa cum știți, uh, uh, diavolul se ascunde în detalii și aș vrea să știu cum o parte dintre lucrurile care sună așa de frumos când sunt enunțate prima oară se vor concretiza niște linii de orientare care chiar pot să fie puse în aplicare în cele 28 de state membre în așa fel încât să ieșim din această criză. Dar eu sper că în timpul negocierilor vom putea să cunoaștem toate aceste detalii și să înțelegem mai bine uh, o parte dintre aceste puncte. Nimeni nu poate pune sub semnul întrebării faptul că cetățenii europeni chiar se așteaptă de la ceva concret din partea Uniunii Europene pentru a le garanta locurile de muncă pe viitor. Adevărul este că până în prezent nu am reușit să depășim criza și dezamăgirea lor este de înțeles. Avem multă legislație în Uniunea Europeană și în același timp avem 28 de sisteme diferite. Și aici uh, întâmpin eu dificultăți în a înțelege cum, fără armonizare, putem să ajungem la rezultate similare în fiecare stat membru. Sper că doamna raportor, lăsând deoparte niște declarații pur ideologice, uh, va coopera bine cu noi pe aceste linii de orientare. Și să nu uităm că la Parlament întotdeauna conlucrăm într-un spirit pozitiv, dar din păcate nu știm din ce va alege Consiliul din ceea ce a hotărât Parlamentul. Vă mulțumesc. Thank you. Uh... Vă mulțumesc. Acum are contul doamna Zdanoca din partea verzilor. Am să încerc să fiu subcintă. Și eu mi-aș dori să existe niște form, propuneri mai concrete și să nu avem uh, peste tot aceleași propuneri, uh, vreau să spun în toate liniile de orientare, uh, tot revin aceleași. Noi, verzii, suntem dezamăgiți și de faptul că a dispărut complet economia verde și locurile de muncă um, aferente din aceste linii de orientare. Este foarte greu să combini uh, propuneri politice din uh, diferite platforme și sunt de acord cu Renata atunci când spune că e, e greu fără niște sugestii mai concrete. Poate că majoritatea este pentru liniile de orientare generale, dar oricum așteptăm să cooperăm cu doamna raportor și o să facem tot ce ne stă în putință ca să ajungem la un rezultat bun. Mulțumesc. Dau din nou cuvântul uh, Laurei Agea ca să conchid această discuție, aveți cuvântul. A, a. Subliniez din nou disponibilitatea mea absolută de a discuta și de a găsi acolo unde este posibil o viziune comună și soluții concrete comune. Dacă însă rezolvarea problemei uh, șomajului și a sărăciei sunt probleme absolut reale care uh, cu care se confruntă Europa, aceasta nu înseamnă că, înseamnă că ar trebui probabil să facem un efort mai mare și să încercăm să ne confruntăm mai mult cu realitatea în, la marginea orașelor noastre. Eu mă aștept așadar ca aceste indicații să fie adresate cetățenilor, că nu e vorba de demagogie și de populism, e vorba de necesitate. Eu am vin de pe piața muncii, am lucrat până mai anul trecut într-o firmă, știu exact concret care sunt efectele crizei asupra întreprinderilor, persoane care rămân acasă, nu mai pot să fie folosite și cu foarte multe alte schimbări care vin cu sine. Deci aș cere răspunsuri concrete al, către Europa, Consiliului, uh, și cunosc foarte bine realitatea, de aceea spun acest lucru. Noi, Mișcarea 5 Stele, am cerut acest lucru deja de mai multe ori și în acest raport credem de asemenea că va trebui să se țină cont de aceste aspecte. Eu sunt una dintre cetățenele care fac parte din uh, cei care vin din uh, viața reală și cunosc care sunt dificultățile vieții reale. Știu exact care este distanța care se creează între noi și cei pe care îi reprezentăm. Eu vin însă de la, din rândul lor, deci din viața reală și mi-amintesc cum era viața aceea. Cred că trebuie să-i ascultăm, trebuie să-i ajutăm. Thank you. Well, I think that we all Mulțumesc. Cred că cu toții avem realități uh, diferite, de fapt. Unii dintre noi vin din uh, realități foarte dure, sunt de acord. Deci un amestec bun ne-ar putea oferi uh, o șansă să putem găsi o soluție bună. Acum avem așadar un calendar pentru aceste orientări. Uh, studierea uh, proiectului uh, va, veni, va fi pe, în aprilie la început, apoi deadline-ul pentru amendamente 22 aprilie și votul în 16 iunie. Având în vedere acestea, aș dori să vă amintesc și că următoarea noastră reuniune este 24 martie și va fi mai greu atunci pentru că va fi de la 8 dimineața la 18.30, deci va trebui să vă încercați să vă organizați zborurile în funcție de aceasta. Ne vedem pe 24. Vă mulțumesc foarte mult și am încheiat reuniunea. S-au spus foarte multe lucruri interesante și poate că o să putem lua decizii bune la sfârșit. Mulțumesc!